Buongiorno colleghi, io inizierei i lavori anche... Bună dimineața, dragi colegi! Propun să începem discuțiile pentru că la 9 și jumătate sosește comisarul pentru mediu, domnul Potocnic, și nu ne putem permite să începem cu întârziere acele discuții. Mai rămân încă două puncte până atunci de parcurs. Deși nu sunt prea mulți colegi în sală, propunerea mea este să începem cu punctul 14 de pe ordinea de zi și o să vă informez ce s-a discutat ieri în reuniunea coordonatorilor pe care am ținut-o de la 5 jumate la 6 jumate. Punctele de pe ordinea de zi au fost 6. În primul rând, coordonatorii au discutat o serie de criterii pentru identificarea raportorilor care să fie numiți pe trei documente care vor trebui examinate de comisia noastră. Mă refer la raportul anual 2011 privind activitatea comisiei noastre, avizul privind aplicarea legislației europene și un aviz care încă rămâne să fie alocat pentru Comisia Mediu cu privire la directiva cadru pentru apă. Coordonatorii vor hotărâ care este numele acelor uh, raportori în întâlnirea din decembrie. Apoi chestiunea referitoare la procedura pentru o mai bună gestionare a petițiile pe care le primim de la cetățeni. Am inaugurat de șase luni aproximativ această structură și coordonatorii au hotărât ca discuția detaliată să aibă loc la următoarea reuniune pentru a avea suficient timp să analizăm uh, rezumatul, documentul și um, uh, tot ceea ce ne-a transmis secretariatul în acest sens, fiindcă le-am primit doar ieri după masă. Prin urmare, în următoarea reuniune din uh, decembrie va fi abordat acest subiect. Apoi seminarul referitor la drepturile fundamentale, care a avut loc pe 6 octombrie. Iar seara coordonatorii au hotărât să promovăm o dezbatere deschisă în comisie, să ne gândim în una dintre următoarele reuniuni a comisiei noastre să organizăm o astfel de dezbatere. Asta după ce comisia va avea ocazia să uh, culeagă toate prezentările care au fost făcute de cei care au participat la seminar și apoi, pe baza acelor documente, vom putea să avem o dezbatere informată. De asemenea, în același timp a avut loc o dezbatere similară promovată de Comisia Libe și colegii noștri au propus ca această dezbatere deschisă să aibă loc într-o reuniune mixtă între Comisia noastră și Libe. Prin urmare, acest lucru se va întâmpla în următoarele luni. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, în săptămânile și lunile anterioare deja am informat Comisia cu privire la faptul că informațiile care au fost furnizate de Comisia AFCO cu referitoare la angajamentele asumate în discutarea aprobării regulamentului privind inițiativa cetățenească nu mai corespund realității. Comisia noastră pentru petiții ar fi trebuit, conform acelor angajamente, să joace un rol în etapa preliminară introducerii sau inițierii uh, acestei proceduri legislative în fața Comisiei pentru propunerile care sunt considerate acceptabile, deci care îndeplinesc toate cerințele pentru a se califica drept inițiative cetățenești. Comisia AFCO, în propunerea sa, cu amendamentele care au fost introduse acolo, modifică implicarea Comisiei Petiții și o trece într-o posibilă fază ulterioară, faza în care o propunere este considerată a fi non-propunere, adică nu mai, are, nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi propunere propriu-zisă și este declasificată la rangul de petiție și, drept urmare, transferită în comisia noastră. Lucrul acesta nu era ceea ce am stabilit și ceea ce am discutat împreună, prin urmare, coordonatorii au hotărât să uh, folosească o instanță politică pentru a se plânge împotriva acestui fapt și pentru asta am uh, solicitat tuturor să folosească uh, demersurile politice care ne stau la dispoziție pentru a acționa cât mai rapid și pentru a insista asupra modificării regulamentului, în special articolului unde se prevăd competențele comisiei noastre pentru a introduce și competențe în această fază preliminară în cadrul inițiativei populare. În ceea ce privește vechea problemă a legii Costas, ăsta e punctul 5 de pe ordinea de zi a coordonatorilor, coordonatorii au confirmat dorința de a nu mai alimenta la nesfârșit o dezbatere care constă în um, punerea de condiții excesive și uh, să rămânem cât de cât mai retrași uh, pe această chestiune care se discută de mult timp în Parlament. Sigur, însă este nevoie să nu uh, lăsăm deoparte plângerile formulate de cetățeni, din potrivă, să uh, le dăm urmare și să facem eforturi pentru a găsi o soluție concretă. În acest sens, pentru a nu lucra sub presiunea cetățenilor, coordonatorii au hotărât să se constituie un grup de lucru Membrii acestui grup de lucru vor fi desemnați în săptămânile care urmează și acest grup de lucru va avea sarcina de a evalua posibilele căi de urmat și va sugera, odată ce acest lucru va fi stabilit, inițiativele care trebuie adoptate de comisia noastră. În același timp s-a hotărât și să se comunice autorilor din Spania, odată ce noul guvern va fi constituit, care este tehnică anterioară, să spunem, în acest, pe acest subiect uh, foarte sensibil în Parlament, astfel încât noul guvern să ne poată informa cu privire la poziția sa, lucru care ne va permite apoi să evaluăm care sunt posibilele noi sinergii pe care le putem avea cu autoritățile spaniole. Apoi a fost adoptată ordinea de zi propusă pentru următoarea reuniune din decembrie și Există aspecte pe care n-am avut o discuție detaliată, dar am menționat și comunicarea privind construirea unui pod într-o zonă Natura 2000 și am dorit să informez colegii în acest sens, totuși n-a avut loc o discuție detaliată. Apoi, solicitarea doamnei Angelili de a numi un responsabil pentru chestiunile care țin de protecția drepturilor copiilor, fiindcă datorită contribuției doamnei Angelili se constituie un comitet consultativ pentru protecția drepturilor copiilor, compus dintr-un reprezentant din partea fiecărei comisii, al cărei, al cărei sarcini va fi ca în cadrul comitetului din care provin membrii respectiv să promoveze și să susțină toate inițiativele a căror uh, obiect este protecția drepturilor copilului. Au fost uh, propuse deja mm, două nume, două candidaturi și hotărârea finală privind aceste uh, nume de participanți va fi luată în următoarele săptămâni. Alte discuții n-au mai avut loc în cadrul reuniunii coordonatorilor. Dacă nimeni nu are obiecții, eu propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la aprobarea raportului aferent vizitei de constatare a faptelor din Bulgaria și aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Ocan. Însă, vreau să vă informez că a existat o solicitare de modificare parțială din partea doamnei Nedelceva, uh, care a ajuns la această concluzie împreună cu doamna Ocan. Doamna Ocan, sigur, ne va explica de ce aceste mici modificări și ne va spune cum stau lucrurile pentru vot. Mulțumesc! Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Raportul îl avem în față și, după cum puteți uh, vedea, în special uh, Maria Nedelceva a propus o serie de amendamente pentru a corecta faptele. Eu le-am citit și, din punctul meu de vedere, nicio problemă. Eu cred că se impune să clarificăm câteva chestiuni cheie pentru comisie. În primul rând, cred că ar fi bine să fim reprezentați cu mai mulți membri, pentru că am fost singura din delegația oficială într-o anumită deplasare. Așadar, nu a fost o prezență foarte vizibilă. A fost totuși, însă, asta datorită faptului că dezvoltatorul împreună cu autoritățile a făcut demonstrații. Acolo când am, ne-am deplasat în mai multe locuri, am constatat de asemenea că atunci când Comisia vizitează Bulgaria este oarecum stânjenitor când constatăm că autoritățile sunt atât de strâns legate cu industria și cu dezvoltatorii, astfel încât ai senzația că ai de a face cu o parte comună. Și uh, chestiunea întreprinderilor comune, joint venture, poate fi uneori o chestiune excelentă, dar <clears throat> alteori uh, poate fi și un semn de corupție clară pentru că se vând proprietăți uh, mult sub uh, prețul real. Foarte multe semne de alarmă, așadar, ne-am confruntat și cu atitudinea cum că legislația europeană constituie doar recomandări și că vechile legi locale constituie prioritatea și cel puțin în afara Sofiei, asta era de fapt concepția, așadar mai sunt multe de făcut pentru a vedea cum anume legislația europeană poate beneficia de respectul care îi se cuvine. Acum că vom avea și întâlnirea cu domnul comisar Potocnic, cred că ar trebui să subliniem și acest faptul mai ales când e vorba de zonele Natura 2000, că se impune ca Comisia să-și ia în serios misiunea și să răspundă atunci când uh, această directivă este clar încălcată. Desigur, există anumite îndoieli, pentru că nu este interzis să se desfășoare activități în interiorul zonelor Natura 2000. Însă, am constatat că există zone care făceau absolut doar ceea ce doreau. Și sunt zone extraordinare, zone de munte, habitate excelente. Și dacă se permite construirea unor stațiuni de schi majore sau organizarea de concerte rock, noi când am fost acolo, bătea vântul, uh, era la poviță, trebuia să ai echipamentul corespunzător, dar nu ne-am putut uh, deplasa acolo. Însă am constatat că în vârful muntelui <clears throat> se afla o construcție mare, evident ilegală, și ne-a fost prezentată ca o cabană pentru turiști. Desigur că priveliștea era extraordinară. Apoi când am întrebat dacă această cabană era doar virtuală și dacă este vorba doar de un uh, așezământ pentru a face rost de banii din agricultură, un fel de adăpost de acest gen, cred că ar trebui să analizăm situația și să ne asigurăm că nu avem reguli contradictorii în Uniunea Europeană și să nu folosim politica agricolă comună ca o scuză Ceea ce a fost pozitiv a fost faptul că am avut de-a face cu petiționari foarte competenți. Societatea civilă dispune de multe resurse, oamenii sunt bine calificați fac o treabă bună, își prezintă situația astfel încât să înțelege despre ce este vorba și de aceea comisia noastră ar trebui să le recunoască meritele, faptul că ne aduc la cunoștință situațiile cu care se confruntă și munții uh, unde ne-am deplasat nu sunt doar uh, un loc nemaipomenit pentru Bulgaria, ci și pentru Europa. Și altfel spus, uh, în raport aș putea conchide prin a spune că la reuniunea noastră autoritățile în strânsă cooperare cu dezvoltatorii și industria dau oarecum senzația că nici măcar nu sunt conștienți de faptul că există o problemă, nici măcar n-au încercat să ascundă această alianță. Poate că este cea mai importantă și grea provocare uh, pentru viitor în ceea ce privește Bulgaria. Pe de altă parte, însă, cred că ar trebui să cultivăm societatea civilă pentru că o merită. Ne-au prezentat uh, așa de multe uh, lucruri și am fost bine informați atunci când ne-am deplasat la fața locului pe vârful muntelui. Mulțumesc. Cei reprezentant de... Reprezentantul comisiei cred că vrea să intervină. Îi dăm cuvântul domnului Liam Cashman și apoi domnul Boștinaru care vrea să intervină. Uh, thank, thank you, um, Madam Chair. Well... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, uh, salutăm acest raport. S-a spus că domnul comisar Potocnic va veni aici în curând și se va referi nu neapărat la acest raport, dar la alte chestiuni. În orice caz, salutăm aceste misiuni la fața locului din partea Comisiei pentru Petiții, pentru că ne oferă date concrete pe care să ne putem fundamenta deciziile. Și impresiile noastre în mai multe privințe sunt analoge cu cele uh, ale antevorbitoarei mele. Domnul Boștinar. Senora președinte, I would uh, first congratulate Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe colega mea, doamna Oken, pentru raport și să spun că amendamentele reprezintă opinii exprimate de alți membri și alți actori. Raportul reflectă însă realitățile cu care ne-am confruntat în Bulgaria. Eu m-aș referi la viitoarele misiuni la fața locului și la chestiunile care mi se par importante. În primul rând, mi se pare că consultările între autorități și societatea civilă sunt uh, doar la nivel formal, doar pentru a le bifa, însă nu sunt consultări reale, nu o contribuție reală pentru a spori conștientizarea în rândul opiniei publice și a prelua uh, ideile menționate de ONG-uri și așa mai departe. În al doilea rând, lipsa totală sau foarte prostul dialog între autorități și comunități. Este ceva cu care ne-am confruntat nu doar la Sofia, dar și la Saparevo, Bania și în alte locuri. În al treilea rând, așa cum a menționat și Margaret, încerc să fiu uh, cât de înțelegător uh, se poate. Legația între autorități și investitori mi se pare complet inacceptabil să asistăm la un fel de complicitate între aceștia <clears throat> pentru ca împreună să se încalce legile europene. Apoi, <clears throat> diferența între informațiile oficiale furnizate de Ministerul Mediului și autoritățile regionale și realitățile de la fața locului. Ni s-a spus că totul e în regulă, și e bine, însă, în fapt, realitatea nu doar că se diferenția de informațiile oficiale, ci era chiar în contradicție. De aceea mă întreb în ce măsură informațiile oferite de autorități sunt uh, de încredere și, în special, în acele cazuri sensibile, se impune să ne deplasăm la fața locului, să vedem care este realitatea, ca și în cazul parcurilor eoliene din Bulgaria și România. Este singura modalitate de a obține informații clare și complete cu privire la evoluțiile de acolo. Și în final, uh, evenimentele ulterioare deplasării. Ce se va întâmpla Așadar, în cele ce urmează, se îmbunătățește situația de la fața locului sau lucrurile rămân aceleași și vom avea nevoie de o serie de alte deplasări. Mulțumesc! Grazie, colega. Mulțumim domnului Boștinaru, să urăm bun venit acum domnului comisar Potocnic, care a acceptat cu amabilitate invitația noastră pentru a participa la această audiere. Haideți să-i permitem domnului Potocnic să se așeze, după care îi vom ura bun venit în mod oficial. După cum știu toți colegii, această audiere a fost uh, una pe care ne-am dorit-o foarte mult, fiindcă în comisia noastră uh, examinăm zilnic aspecte și chestiuni referitoare la mediu. Majoritatea petițiilor adresate comisiei noastre se referă tocmai la chestiuni de mediu. Vreau să urez bun venit domnului comisar Potocnic încă o dată. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. După cum spuneam la începutul uh, întâlnirii de astăzi, chestiunea de mediu chestiunile de mediu în sens general sunt chestiunile care apar cel mai des în petițiile adresate comisiei noastre. Aproximativ 1200 de petiții sunt în prezent uh, analizate de comisia noastră pe chestiuni de medii și 460 sunt deschise. Majoritatea petițiilor deschise se referă la posibile încălcări ale directivelor de mediu, Natura 2000, directiva privind deșeurile. Acestea sunt uh, secțiunile, să spunem, la care se referă cel mai mult uh, uh, plângerile cetățenilor din Spania, Irlanda, Franța, Italia, Germania, Regatul Unit, Grecia și Bulgaria. Acestea ar fi țările din care vin petițiile. Acestea sunt statele membre din care ne sosesc uh, posibile încălcări și solicitări uh, din partea cetățenilor pe subiecte de mediu. Cetățenii care ni se adresează se referă la studiul de impact de mediu, în special pe care, în majoritatea cazurilor, aceștia îl consideră fie inutil, fie insuficient, fie incorrect efectuat, în ceea ce privește proiectele structurale sau proiecte care țin de sectorul mai larg al deșeurilor. În cazul acestor petiții, cetățenii au mari probleme în ceea ce privește prevederea unei căi normative de urmat Acolo există prevăzută și o intervenție din partea comisiei pe care o reprezentați dumneavoastră, dar în general din partea instituțiilor europene pentru a impune respectarea legislației europene doar când calea normală de urmat a fost uh, parcursă. De fiecare dată când există o petiție care încearcă să uh, anticipeze uh, sancționarea încălcării unei legislații comunitare, unei legi comunitare, reprezentanții Comisiei, în special uh, din partea Departamentului sau Direcției pentru Mediu, ne spun că acest lucru nu este posibil, fiindcă inițiativa Comisiei poate interveni doar după ce au fost parcurse celelalte căi uh, permise de legislațiile naționale colaborarea care există între comisia noastră parlamentară și comisia executivă, în special directoratul pe care, domnule Potocnic, dumneavoastră îl reprezentați, este o colaborare foarte bună, însă, dincolo de bunăvoința pe care toată lumea o are în activitatea sa de zi cu zi, există niște probleme, ca să fim sinceri, în ceea ce privește obținerea de rezultate concrete. Prin urmare, audierea de astăzi este bazată pe intențiile noastre de a încerca pe cât posibil să găsim soluții mai concrete la problemele reale care ne sunt aduse în atenție, tocmai în vederea promovării în cadrul unei cooperări respectarea, promovarea respectării drepturilor cetățenilor. Pe de altă parte, vrem să încercăm să identificăm și posibile modalități de a ne îmbunătăți relațiile, de a îmbunătăți uh, colaborarea aceasta dintre Comisia noastră pentru petiții și Comisia Executivă Europeană. Este adevărat că în cazul Parlamentului, Comisia de Mediu este cea care are competența întâi de toate pe chestiuni de mediu. Dar, în același timp, e adevărat, având în vedere cifrele pe care tocmai vi le-am spus, că și comisia noastră are rolul de a trage un semnal de alarmă în probleme de mediu, semnal ce nu poate fi ignorat și care trebuie să uh, fie urmat de ceva concret dacă vrem să fim uh, cu adevărat pozitivi în promovarea de noi legi comunitare sau, de ce nu, în îmbunătățirea legislației existente. Domnule comisar, noi am deschis o serie de proceduri în cadrul cărora am avut misiuni, vizite la fața locului, punctuale și am obținut sau am primit multe solicitări din partea cetățenilor, cetățeni pentru care de mult timp comisia noastră se angajează pentru a găsi răspunsuri. Și aș vrea ca printre aceste chestiuni să vă semnalez nu doar chestiunea oarecum mai urgentă care ține de respectarea legislației privind deșeurile, pentru că știți că în următoarea lună, în decembrie, am prevăzut în plenara din Strasburg prezentarea unui raport pe care am hotărât să îl prezentăm în plen pe baza unui număr foarte mare de petiții în domeniu care ne-au ajuns și am vrea să sugerăm de directoratului dumneavoastră intervenții în vederea corectării situațiilor pe baza unei experiențe dobândite um, în urma examinării petițiilor, în urma vizitelor făcute la fața locului, cum este cazul petiției referitoare la situația deșeurilor din campania. Și îmi permit, domnule comisar, să formulez o solicitare de aducere la zi pe această chestiune, având în vedere că această comisie a noastră este angajată pe acest subiect. Există o misiune de uh, vizită în Italia, programată deja de un an, pentru a vedea cum au evoluat lucrurile, însă îmi cer scuze că fac acest joc de cuvinte, dar există o scrisoare de punere în întârziere uh, din partea comisiei pe care, pentru care nu am primit informații ulterioare. Și un alt aspect asupra căreia, asupra căreia aș vrea să vă atrag atenția și ne-am bucurat dacă ne-ați putea da niște informații la zi. În directiva privind păsările și directiva pentru habitate, pe acest subiect Adesea, comisia noastră se confruntă cu diverse cazuri în care suntem informați cu privire la implementarea defectuoasă acestei directive, acestor directive în Spania, Franța, Regatul Unit, Finlanda și în alte state membre. Am vrea să știm dacă există dacă sunteți uh, la curent cu cerințele specifice care vin din partea cetățenilor, aș vrea să ne spuneți cum stau lucrurile concret pentru ca și noi, la rândul nostru, să ne putem uh, desfășura activitatea pe viitor și să nu mai lăsăm fără răspuns uh, cetățenii noștri în fața cărora ne angajăm și în fața cărora suntem cu toții responsabili până la urmă. Mulțumesc, domnule comisar, și acum aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, uh, stimată doamnă președintă, stimați membri ai Comisiei pentru Petiții. Este o onoare deosebită pentru mine să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră. Este prima dată când vin în, acest, în cadrul acestei comisii. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a lua cuvântul în fața Comisiei dumneavoastră, pentru că, după cum știți, implementarea reprezintă pentru mine o prioritate clară și uh, Um, vă consider un partener important și un aliat în procesul de îmbunătățire a acestei um, proceduri. Um, mediul, protecția mediului, uh, reprezintă un domeniu, așa cum ați auzit, în care uh, de unde provin multe uh, petiții și multe încălcări. Iar um, pentru noi acest lucru reflectă faptul că um, acest uh, domeniu este unul esențial și reprezintă o provocare și noi trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că legislația este aplicată corespunzător. Deci nu contează cât de bine este elaborată legislația de mediu comunitară nu contează dacă în, în principiile pe care le stabilește și procedurile acestea nu sunt aplicate corespunzător Implementarea contează pentru că se referă la sănătatea și la bunăstarea noastră a cetățenilor, precum și la calitatea mediului în care trăim. Un exemplu să vă dau. Um, între 20 și 50% um, din populația României, unde um, în zone în care calitatea aerului nu este corespunzătoare și aici avem o provocare pe care trebuie să o înfruntăm în trecut, se pare că am, am, am estimat că um, costurile neconformităților sunt de 50 de miliarde pe an. În plus, um, um separ, în protecția mediului uh, creează milioane de locuri de muncă și uh, dacă nu se implementează legislația, atunci costurile uh, sunt foarte mari. Noi încercăm să beneficiem de pe urma activității dumneavoastră și o respectăm. Um, pentru noi toți, implementarea reprezintă o prioritate și de asemenea um, consider această comisie ca un aliat uh, firesc uh, în găsirea unor modalități noi de îmbunătățire a rezultatelor noastre. Sunt deosebit de recunoscător doamnei președinte, dar și doamnei Aucan, care au participat um, um, activ uh, la conferința factorilor implicați privind um, implementarea în iunie anul trecut. Comisia este gardian tratatelor și Comisia pentru Petiții reprezintă dimensiunea politică a monitorizării implementării, iar această dimensiune politică este demonstrată în multe feluri. Membrii petiții acestei comisii reprezintă arii politice diferite din statele membre și acest lucru înseamnă că dumneavoastră reprezentați uh, chestiuni politice care îi privesc pe care îi privesc pe cetățeni și dumneavoastră puteți astfel să um, luați pulsul uh, dorințelor cetățenilor. Sunt de asemenea conștient de Um, rezultatele pe care le-ați obținut dumneavoastră prin faptul că ați făcut vizite la fața locului și prin faptul că v-ați întâlnit cu petiționare și că ați uh, um, angajat uh, factorii um, implicați până la nivel local și regional și că pe, parte pe baza acestor concluzii uh, redactați rapoarte așa cum este cel referitor la Bulgaria din această dimineață. Acest lucru este foarte important și pentru noi și ne ajută în activitatea noastră. Apreciez de asemenea abordarea mai strategică pe care a luat-o această comisie atunci când analizează um, comisie, petițiile individuale pentru um, elaborarea unor noi politici. De exemplu, un exemplu ar fi um, um, inputul pe care ne l-ați dat pentru redactarea um, legislației privind uh, mediul. Uh, Uh, chiar dacă acest lucru nu ne aduce neapărat la redactarea unor uh, uh, rapoarte oficiale, ele ne sunt de folos um, și un exemplu a fost, de exemplu, chestiune legate de um, parcurile oreliene de anul trecut. Tratarea um, um, în mod egal a acestor uh, chestiuni um, este un factor esențial în stabilirea unor reguli echitabile și în tratamentul statelor uh, membre. Știți uh, cu, totuși, cu toții cât de important este, este importantă chestiunea mediului, dar și cât de greu um, se, se pot aplica um, reglementările în domeniul mediului și este foarte greu de găsit căi de mijloc, lucru care a fost demonstrat uh, la conferința factorilor implicați. Uh, cel mai greu este modul, uh, dar este cu siguranță um, o certitudine faptul că dacă se ajunge la compromis, atunci acest, acest lucru aduce rezultate pozitive pe teren. Și acest lucru duce și la o încredere mai mare din partea cetățenilor. Însă, politica de mediu a Comisiei se bazează pe um, a, pe activitățile proactive de prevenire a problemelor, nu doar de rezolvarea lor când apar. Și atunci cum putem să folosim experiența pe care o au uh, ambele instituții în tratarea uh, petițiilor pentru a răspunde și mai bine solicitărilor cetățenilor în viitor? Acum dați-mi voie să mă concentrez asupra câtorva idei pentru mai bună implementare. Consider că trebuie să ne gândim la două domenii largi în care uh, se pot face îmbunătățiri sistemice. Primul domeniu se referă la o bază de cunoștințe mai bună, iar al doilea este um, o reacție mai bună la nivel național. Um, informațiile bune, cunoștințele corecte sunt esențiale pentru protecția mediului. Aș vrea ca statele membre să fie mai deschise în ceea ce privește existența și nivelul um, și gravitatea problemelor de mediu, precum și um, în uh, măsurile pe care le au pentru corectarea acestora. Ceea ce frustrează cel mai multe ori pe cetățeni este uh, acea, acest sentiment că problemele de mediu sunt fie refuzate, fie nu, fie sunt ignorate pur și simplu. Aș da un exemplu pentru a ilustra ceea ce vreau să spun. Comisia noastră știe cu siguranță um, de uh, petiția referitoare la um, um, depozitarea de deșeuri toxice în portul um, uh, Cork din Irlanda. Într-un final, uh, Irlanda a căzut de acord să curețe uh, site-ul și de asemenea a fost de acord ca rezultatele să fie publicate online pentru ca petiționare și cetățenii în general să poată urmări ce se întâmplă la fața locului. Aș, eu sper că o, o abordare de uh, comunicare atât de activă va fi abordată la nivel mai larg, astfel încât uh, uh să se identifice problemele, să se clarifice um, problemele și să se raporteze pe internet uh, activitatea care a fost desfășurată pentru implementarea soluției. De asemenea, consider că ar trebui să fie mai multe dispo informații disponibile pe internet privind uh, implementarea directivelor cheie de exemplu, cea pentru, directiva pentru apele pentru scăldate. Acesta reprezintă un uh, um, exemplu bun de ceea ce se poate face pentru îmbunătățirea calității apelor în Europa, um, pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și um, activității um, operatorilor economici. În acest sens, um, ușurința cu care se obțin informațiile și accesibilitatea acestora pentru cetățeni este importantă astfel încât cetățenii să găsească răspunsuri um, rapide la întrebările pe care au. Um, dacă să, să, poate să, să poate să vadă uh, dacă se curăță zonele de deșeuri toxice din uh, comunitatea lor și așa mai departe. De asemenea, am um, menționat uh, capacitatea de reacție rapidă a statelor, adică modul în care discută și acționează statele în cooperare cu cetățenii în ceea ce privește problemele de mediu. Așa cum um, vedeți și dumneavoastră în activitatea noastră cotidiană, um, problemele de mediu țin um, adesea de dimensiunea locală și atunci soluțiile trebuie să fie și ele locale. Um, comisia um, um, poate să trateze anumite încălcări, dar și nu, activitatea noastră este limitată, pentru că uneori este mai eficient ca problemele să fie tratate la nivel um, național, regional și local și cum poate fi sprijinită această abordare. Inițiativele la care mă gândesc eu se referă în special la um, um, mecanisme de inspecție mai bune pentru sprijinirea aplicării locale pe baza unor uh, dovezi științifice credibile um, asistarea statelor um, în rezolvarea plângerilor într-o manieră structurată la nivel național pentru găsirea mai rapidă de soluție, îmbunătățirea accesului la justiție, pentru că la sfârșitul um, zilei um, factorii de decizie locali sunt cei care pot să găsească compensații și soluții bune atunci când uh, legislația este încărcată și când nu se mai pot lua alte măsuri. Și în acest sens, cred că um, uh, propunerea noastră de directivă din 2003 um, uh, pentru implementarea celui de-al treilea pilon al um, uh, dimensiunii noastre ar putea să reprezinte o bază pentru astfel de abordare. Toate aceste lucruri pot fi discutate în viitor cu toți factorii implicați, astfel încât să ajungem la sugestii concrete referitoare la cum, cum putem ajunge la cunoștințe mai bune și la o capacitate de reacție mai bună. În acest sens, există un consens foarte larg că Uniunea Europeană ar trebui să um, treacă la un um, plan um, în șapte etape, un plan de mediu în șapte etape și Sper că rezultatul acestor uh, rezultate să se concretizeze în inițiative uh, concrete care să ducă la îmbunătățirea implementării și ca noi toți, Comisia, statele membre și toți ceilalți, um, pe care um, să le poată lua în anii care urmează. Sper că pot conta pe sprijinul de plin al membrilor acestei um, uh, comisii în această încercare și um, sper că acest lucru reprezintă un element important pentru dumneavoastră. Acum aș vrea să mă refer uh, la o chestiune esențială care ține de legislație și anume evaluarea impactului asupra mediului. Sunt um, la curent cu faptul că um, Comisia noastră și-a exprimat uh, de-a lungul uh, timpului preocupările referitoare la implementarea a acestei directive. Și aceasta ne, ne arată cum putem să lucrăm noi la uh, um, îmbunătățirea legislației, dar și um, um, a implementării acestora. Un număr mare de petiții se referă la presupuse um, neconformități cu evaluarea impactului asupra mediului așa asta în mai multe state. Directiva NIM este, uh, se dorește să fie un instrument bun pentru protecția mediului și pentru integrare. Asigură un proces mai bun de luare a deciziilor atunci când există uh, conflicte de interese, cum referitoare, de exemplu, la protecția mediului um, și dezvoltarea uh, economică, fie că e vorba de pârtii de schimb Bulgaria sau um, uh, de alte demersuri dar uneori uh, se pare că acest lucru nu ajunge și la um, comunitățile locale, așa cum consideră unii uh, Uh, petiționar. dar până la urmă eu, um, la nivelul comisiei, nu suntem mulțumiți de implementarea directivei EIM, dar este clar că mai există încă probleme. Una dintre preocupările noastre se referă la procedura de examinare, de screening a proiectelor care sunt cuprinse în anexa 2, um, uh, lucru care a fost um, subliniat și de Comisia pentru Petiții trebuie să, să, să verificăm um, dacă este nevoie în aceste proiecte de IME, iar experiența a, a um, arătat că statele membre își a, um, trec dincolo de a, capacitățile lor, de responsabilitățile lor în luarea de hotărâri privind efectuarea de EIME. Iar noi vom lua toate măsuri împotriva statelor care uh, abuzează de um, responsabilitățile lor și vom face tot uh, ce ne stă în putință pentru a preveni astfel de abuzuri. În paralel, Comisia iniția inițiat uh, procesul de revizuire a directivei AIME. directive, including the lessons learned from the mă refer și la lecțiile pe care le-am învățat, le-am tras din examinarea petițiilor și a plângerilor cetățenilor, care vor reprezenta o sursă importantă de informații. Cred că exemplul acestor studii de impact ne arată cum putem interacționa pentru a îmbunătăți legislația europeană. Am ascultat preocupările cetățenilor, încercăm să găsim soluții adecvate în cadrul legislației existente și unde este cazul, avem și inițiativă legislativă. Prin urmare, vreau să îmbunătățesc uh, implementarea și aceasta să fie punctul central al programului nostru. Acest lucru se va întâmpla în cea de-a doua jumătate a anului viitor și pentru asta mă bazez pe sprijinul președinției daneze și apoi președinția cipriotă, care urmează celei daneze. De asemenea, a, sper că mă voi bucura și de participarea dumneavoastră activă la acest proces, fiindcă aveți cunoștințe, aveți experiențe care pentru noi sunt extrem de importante. Fără îndoială, vrem să folosim aceste cunoștințe și acest lucru va fi posibil și prin implicarea mea activă în activitățile comisiei dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Domnule Potocnic, vă mulțumesc. Nu este o uh, mulțumire oficială, doar de formă, fiindcă intervenția dumneavoastră a deschis, să spunem, multe ferestre ale speranței. Noi am solicitat să punem în aplicare concret această colaborare și dumneavoastră ne-ați răspuns cu punctual, concret, pentru a ne asigura că această cooperare reală dintre comisia noastră și directoratul dumneavoastră se va transpune în practică. Acest lucru ne bucură în calitate de deputați și în special în calitate de reprezentanți direcți ai cetățenilor europeni și ne liniștește fiindcă vedem că dumneavoastră sunteți foarte foarte sensibil în ceea ce privește problemele cetățenilor și uh, cu privire la faptul că trebuie să le găsim o uh, soluții. Există mulți colegi care doresc să intervină, așa că deschid discuțiile de îndată și dau cuvântul în primul rând domnului Boștinaru. Președinte, Mr. Commissioner, I'm very Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă simt încurajat de declarația dumneavoastră. Vine exact în momentul oportun, înainte de a se lua decizii importante în interiorul Parlamentului, a Consiliului și al Comisiei. V-aș ruga să colaborăm împreună pentru a reduce distanța între ceea ce vorbim la Bruxelles și ceea ce facem în anumite state membre. Pentru că asta este problema de fapt și este motivul pentru care primim așa de multe petiții pe probleme de mediu. Mă simt inspirat și de anumite rapoarte și avize care au fost discutate în Comisia noastră pentru petiții, precum biodiversitatea, pentru care am fost uh, raportor pentru aviz, de asemenea și binecunoscuta audiere cu privire la gestiunea deșeurilor organizate de domnul Iturgais, dar și misiunile la fața locului în Bulgaria Italia și în alte state. O întrebare importantă, domnule comisar, ar fi aceea cum anume ne putem baza pe obiectivitatea și neutralitatea uh, evaluărilor de impact de mediu. Pentru că atunci când acestea sunt făcute de către investitor, este puțin utopic să credem că acestea ar fi în mod automat obiective și neutre și Uh, să poată fi implementate fără să coste bani mai mult și fără să aducă prejudicii mediului. Cel puțin în cazul proiectelor la scară largă, aș recomanda ca atât uh, evaluarea de impact de mediu, precum și evaluarea de impact strategic să se efectueze în mod uh, neutru, pentru că uh, într-un caz care se va discuta apoi mâine în România, cazul Roșia Montana, uh, Evaluatorul a fost uh, ghidat, transportat, uh, găzuit de investitor atunci când și-a făcut raportul de evaluare. Oare poate fi obiectiv? Eu sunt raportor de asemenea și pentru Fondul de Coeziune din partea Parlamentului European și în preambulul raportului se spune că în anumite cazuri în care poluatorul nu plătește costurile aferente poluării, se poate accesa și fondul de coeziune. În teorie sunt pentru, dar în practică, domnule comisar, nici un deputat nu va fi dispus să accepte acest lucru dacă nu ni se garantează că evaluarea de impact de mediu și evaluarea Uh, impactului strategic vor fi neutre, suficient de puternice pentru a preveni aceste pagube și de a nu irosi fondurile de coeziune. Asta să fie clar. Și bineînțeles sunt uh, dispus să cooperăm pe această temă. Și în final, încă o întrebare. De ce în comunicarea dumneavoastră, domnule comisar, cu privire la Natura 2000, Uh, de ce această comunicare a fost uh, degradată la nivelul unui document de lucru al Comisiei. Așadar, uh, un document mai puțin semnificativ, pentru că ne-ați spus anterior că aveți nevoie de parteneri, de aliați și noi suntem de partea dumneavoastră, în mod necondiționat, aș putea spune chiar. Însă, pentru a fi de partea dumneavoastră, este vital ca împreună să venim cu răspunsuri uh, Uh, fezabile, consecvente pentru cetățenii europeni și nu doar pentru un anume grup politic sau pentru un stat membru sau altul, ci pentru a aborda problemele de mediu în Uniunea Europeană. Mulțumesc încă o dată în avans pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru spiritul de cooperare. Eh, la parola colega, colega Weigel. Are cuvântul acum domnul Weigel. Grazie, signora Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mr. Commissioner, I would... Domnule comisar, am să mă adresez dumneavoastră cu niște întrebări de ordin general. Mă aflu aici datorită celor două petiții care se referă la țara mea și la regiunea de la granița cu Italia. Am încercat să văd care este trecutul acestor petiții, în special cea referitoare la uh, câmpiile din zona Trieste. Am impresia că prin încercarea de a răspunde la întrebările puse de diferite organizații, în special organizații ale societății civile, care întrebări sunt adresate comisiei, aceasta adoptă o atitudine oarecum defensivă și pare să aștepte să se întâmple ceva rău înainte să pună în aplicare competențele care îi revin. Sunt de acord cu lucrurile care apar întotdeauna în poziția comisiei, mai ales în ceea ce privește proiectul referitor la două țări, două țări învecinate. În aceste cazuri, evident, cel mai bun um, lucru este să existe o bună cooperare între autoritățile celor două țări. Dar uneori credem că e mult mai simplu să existe o cooperare între organizațiile societății civile implicate din ambele țări, mai degrabă decât dintre autoritățile locale sau organizațiile guvernamentale. Influența lobbyurilor, mai ales în domeniul furnizării de energie, este așa de puternică încât uneori ai impresia că administrația nu poate face nimic împotriva acesteia. Și aș vrea, domnule comisar, să vă întreb ce părere aveți. Comisia dispune de instrumentele necesare pentru a juca un rol mai concret, mai tranșant în soluționarea acestor cazuri problematice și ce pot face cetățenii care se adresează comisiei să intervină? La ce se pot aștepta din partea comisiei acești cetățeni? Există vreun plan pentru a consolida capacitățile comisiei de a răspunde la aceste cerințe? Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Vilan. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile dumneavoastră. Nu mă voi referi la țara mea. Vă mulțumesc uh, pentru cuvintele amabile, uh, faptul că suntem parteneri, însă nu suntem doar parteneri, suntem uh, răspunzători și pentru evoluțiile greșite de la nivelul legislativ atunci când este vorba și de o legislație necorespunzătoare. Chestiunile de mediu sunt foarte prezente și de multe ori uh, reprezintă un fel de prelungire a tematizării acestor la nivel național, fără ca Europa sau Comisia să poată interveni în gestionarea și soluționarea cazurilor în ceea ce privește gazoductul între Germania și uh, Rusia. S-a vorbit de asemenea de chestiuni de mediu. De multe ori însă mediu este folosit și ca pretext și vă aduc aminte de protecția litoralului din uh, Spania, unde au existat probleme cu uh, punerea în aplicare a a unei norme pentru protecția mediului, în aparență, și nu aș dori să aprofundez tema. În orice caz, în comisia noastră, mediul este o chestiune care apare tot mai des și mă întreb oare dacă nu se impune să venim cu o legislație mai bună în acest caz. Aș avea și o chestiune concretă pe care doresc să vă adresez. Spuneați că stabilirea de uh, o le- unei legislații unitare este stimulativă și pentru concurență. Însă dacă cetățeanul constată că aceste standarde nu sunt aplicate uniform de la uh, regiune la regiune, atunci și conceptul european își va pierde acceptanța în rândul cetățenilor. Consider că este problematic atunci când doriți să apelați la recomandări, pentru că uh, între Comisie și Parlament există divergențe în ceea ce privește actele delegate, actele de implementare și dacă la acestea se mai adaugă și recomandări și dacă Comisia prin aceste recomandări își propune de fapt să vină cu legislație, Parlamentul nu poate fi de acord cu așa ceva, din punct de vedere formal. Eu îmi propun o legislație uh, bună și în același timp și o petiție soluționară rapid este una bine soluționată. Întrebarea este cum anume găsim soluțiile de sus în jos sau și de jos în sus. De aceea patru rugăminți concrete. Există o tergiversare în ceea ce privește soluționarea petițiilor și aici v-aș ruga să încercăm împreună cu serviciile dumneavoastră să punem pe roate poate un proiect pilot pentru a vedea cum putem soluționa mai bine petițiile. Mm, mi-aș dori și ajutorul dumneavoastră uh, pentru a interveni și la nivelul Consiliului pentru că acestea să fie mai des prezente la comisia noastră. Sunt uh, unele state care ne vizitează aici, dar altele care uh, se cam ascund. În al treilea rând, am senzația că nu toate țările și statele membre sunt tratate egal. Am senzația că atunci când Comisia uh, intervine pe marginea unei uh, petiții și este vorba de o țară mare și de un guvern prieten, uh, atunci um, Comisia ezită. Dacă e vorba de o țară mică și un guvern mai neprieten, atunci uh, se intervine mai clar. În ceea ce privește legislația de sus în jos, cred că Europa greșește când procedează așa până în ultimul detaliu. Trebuie să vedem și ce vine de jos, de la bază. Și de aceea mi-aș dori ca comisia dumneavoastră să efectueze un studiu pentru a vedea cum anume sunt tratate deciziile de la Tribunalul din Luxemburg la nivel național atunci când este vorba de legislație europeană, pentru că eu știu că multe state consideră că nu avem nevoie de uh, recomandări de la Luxemburg și pentru uh, petiționari acest lucru înseamnă pierdere de foarte mult timp și resurse. Colega Rivelin. Mulțumesc, domnul Rivelini, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt un cetățean napolitan european. M-am născut în Napoli, sunt parlamentar european și dumneavoastră pentru mine sunteți ministrul mediului. Și dumneavoastră vă cer să rezolvați odată pentru totdeauna problema urgenței uh, deșeurilor din Napoli, cauzată de incapacitatea autorităților locale, dar și din cauza Europei, care a intervenit adesea cu metode deloc clare și deloc incisive. Aș vrea să reiau aici niște aspecte importante. În primul rând, asanare a teritoriului. Europa trebuie să uh, finanțeze această curățare a teritoriului, care a, apăr- a apărut datorită delicvenților uh, italieni și europeni care au deversat aceste gunoaie acolo. Trebuie de asemenea să intervenim pentru a ne asigura că planul pentru colectarea deșeurilor care a fost prezentat de regiunea Campania și care a fost uh, acceptat este pus în aplicare. În acest plan se prevede un ciclu integrat al deșeurilor datelor, o colectare diferențiată și construirea unui, unei facilități de tratare a deșeurilor de ultimă generație. Domnul de Magistris, nou primar din Napoli, care a afirmat acum 6-7 luni că peste 3 luni va fi realizat la 70% colectarea diferențiată, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în niciun oraș din lume, Astăzi a ajuns la faliment. I-am, uh, v-am transmis datele oficiale existente în presă, în presa locală, care ne arată că în ultima perioadă, colectarea diferențiată în orașul Napoli a căzut cu două puncte procentuale. De la 2009 la 2011 a scăzut cu 2%. Colegii din Comisia pentru Petiții care împreună cu mine, acum un an, au uh, desfășurat o misiune în campania, sunt colegii cărora vreau să le amintesc că la prefectură ne-au fost prezentate informații oficiale privind colectarea diferențiată la Napoli, care era cam la 22%. Astăzi suntem sub acest procent, chiar dacă primarul de magistris uh, Uh, ne tot uh, propovăduiește și ne spune prostii și date care nu au nicio bază reală. Același primar, în documentul pe care vi l-am prezentat tot este foarte clar, același primar, deci, nu dorește să existe acea facilitate de tratare a deșeurilor în Napoli și uh, uh, licitația respectivă n-a avut succes datorită lui. În acordul, în programul care a fost prezentat comunității europene, există un uh, ciclu integrat al, deșeurile, al deșeurilor. Apoi, sindicatul vrea astăzi să exporte deșeurile în Olanda, lucru care deja a fost uh, criticat în Europa când uh, domnul Basolino, comisarul anterior, a exportat deșeurile în Germania și acest export de deșeuri, care aici în Parlamentul European este contestat puternic, de fapt, există o întrebare din partea colegului olandez de Young care spune că acesta contravine directivelor europene. Domnule comisar, eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și pe comisie cum se poate ca comisia să revină cât mai repede posibil în Napoli pentru a înțelege în ce măsură situația acolo este una de urgență, situația în ceea ce privește deșeurile. Napoli e un oraș european, deci e și orașul dumneavoastră și trebuie să încercați să-l ajutați, pentru că cetățenii orașului Napoli sunt cetățeni europeni, ca și dumneavoastră. Apoi, domnule comisar, trebuie să verificați punerea în aplicare și realizarea planului prezentat de Italia pe care Comisia l-a acceptat dacă acest program se dovedește că nu a fost pus în aplicare și dacă primarul de magistris nu respectă planuri, dacă colectarea diferențiată nu a luat naștere, trebuie să interveniți la nivelul guvernului italian, pentru că în Italia există legi care trebuie puse în aplicare pentru a gestiona situația de la nivelul Napoli și pentru a-l înlocui pe primar dacă nu își îndeplinește obligațiile. Dacă cu toate acestea nu veți putea reuși, eu în calitate de parlamentar european va trebui să solicit ministrului meu al mediului, adică dumneavoastră, domnule comisar, să vă dați demisia sau, în caz contrar, să prezentați o uh, moțiune de încredere, la ca- să vă supuneți unei moțiuni de încredere, fiindcă dumneavoastră sunteți ministrul meu, comisarul meu și dumneavoastră trebuie să vă asigurați că sunt puse în practică planurile despre care am vorbit și dumneavoastră trebuie să puneți toate lucrurile în mișcare. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, spune doamna președintă. Domnul comisar la 10 jumate trebuie să plece, deci trebuie să îi dăm ocazia să poată și răspunde. Fiți mai scurs, domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi încerca să fiu succint. Mulțumesc, domnule comisar. Este important să intrăm în dialog. Știm că petițiile uneori sunt uh, folosite și în mod uh, politic și Comisia de Petiții are și misiunea de a depolitiza aceste petiții și încercăm să fim un fel de arbitru neutru. Avem trei feluri de petiții verzi, galbene și roșii. Verzi înseamnă că nu există încălcări de legislație roșu înseamnă că există niște încălcări flagrante ale legislației. În acel caz, statele membre se af- sunt foarte departe de a respecta legislația europeană și aici mi-aș dori să putem interveni mai rapid, pentru că este până la urmă și o chestiune de credibilitate pentru că le promitem uh, petiționarilor că vom uh, interveni, însă în practică, până la urmă, nu se întâmplă nimic și de aceea întrebarea mea, dacă nu s-ar putea interveni mai rapid în cazul acestor încălcări flagrante. Poate că se pot opri și în uh, mijloacele financiare. Cele mai interesante, până la urmă, sunt așa numitele petiții galbene, unde situația este neclară, unde statele membre lucrează foarte constructiv uh, la marginea legalității și folosesc uh, portițele existente. și unde poate trebuie noi să intervenim cu uh, modificări legislative pentru a opri astfel de practici. În plus, la aceste petiții galbene se impune o mai bună monitorizare. Ce mă deranjează pe mine este că la faza de planificare Comisia ne spune că nu este niciun motiv pentru a pune sub semnul întrebării conformitatea cu legea a statelor membre. După ce uh, planurile sau faza de planificare se încheie, este vorba de uh, construcții, și uh, se constată că se trece la faza de construcție, ce anume se mai poate face după ce există o întreprindere construită cu 300 de locuri de muncă. Atunci nu mai putem interveni. Eu cred că uh, și prezența statelor membre în comisia noastră ar trebui îmbunătățită. Mulțumesc, doamna Ocan. Mulțumesc. Mă bucur că și verzii apucă să intervină. Foarte frumos. De regulă este altfel de listă de intervenții. Mă bucur că sunteți uh, în rândul nostru și deci este important uh, să vă implicați și dumneavoastră în ceea ce privește participarea cetățenilor, pentru că noi suntem aici pentru a reprezenta pe petiționari. În ceea ce privește vechea convenție cu privire Mă întreb dacă se poate face ceva în ceea ce privește punerea în aplicare, pentru că ar trebui să îmbunătățim situația pentru cetățeni, pentru ca aceștia să-și poată îmbunătăți propria prestație. Știți uh, și dumneavoastră că ei fac o treabă foarte importantă pentru asigurarea respectării legislației europene și deseori ne furnizează date foarte importante. În acest context și chestiunea transparenței ar trebui tratată cu atenția cuvenită. Procedurile de încălcare a legislației ar trebui să fie cât se poate de transparente de la bun început. Pentru că Aici e vorba de încredere din partea cetățenilor care ar trebui să fie în centrul atenției noastre. Iar din partea Comisiei Europene ne-a lipsit această transparență. A fost dificil să obținem acces și știți probabil uh, toate discuțiile din jurul regulamentului 1049. M-ar fi bucurat să avem o mai mare susținere uh, din partea Direcției Generale Mediu. Asta pentru a respecta principiile ancorate și în noul tratat. În al doilea rând, sper că și uh, colega mea, Sandrin, va avea posibilitatea să se refere la zonele Natura 2000, deci nu o voi face eu. Nu știu însă în ce măsură dumneavoastră analizați în cazul deșeurilor alternative la arderea acestora. În țara mea, aceasta are o amploare dramatică, se arde tot ce se poate. Sigur că echipamentele sunt bune, sunt uh, performante, totuși. Domnul Iturgais a subliniat în raportul său valoarea multora din aceste deșeuri. Și există și tehnologii elegante unde se pot trata deșeurile menajere cu costuri foarte reduse, se pot uh, obține gaze astfel. Și mai există și alte alternative valoroase. Și până la urmă și agenția de mediu ar trebui să ne ofere aceste informații în locul utilizării acestei incinerări la scară largă, ar trebui să avem alte soluții. Asta și în contextul participării cetățenilor, cum a mai spus și alți dintre colegii mei, dacă nu ne putem baza pe participarea cetățenilor, niciodată nu vom putea avea o gestiune sustenabilă a deșeurilor. este o chestiune care capătă o importanță din ce în ce mai mare în întreaga Europa. Mai dificil. Doamna Belia, mulțumesc, doamnă președinte. Domnul comisar nu va putea să răspundă într-un timp așa scurt la toate întrebările cu excepția cazului în care poate să ne aloce puțin mai mult timp decât prevăzut. Aș vrea să revin cu o întrebare pe care am pus-o deja în Comisia MV. În ceea ce privește Natura 2000, uh, o intervenție foarte scurtă. Există 20-30 de ani de neaplicare a legislației biodiversității și cred că în această etapă putem spune că ce ne lipsește este în esență voința politică a statelor membre. Prin urmare, Mă bucură ideea acestui parteneriat între Comisia Europeană și Parlamentul European pentru a exercita presiune asupra statelor membre, astfel încât uh, acestea să pună în aplicare obligațiile care le revin pentru conservarea naturii și biodiversitate. toate mijloacele de care dispune Comisia nu sunt totuși folosite. Există o serie de uh, posibilități de reafirmare a voinței politice executivului european și întrebările mele se referă la trei instrumente. Întâi, instrumentul financiar. În strategia Biodiversitate 2020 ne-ați anunțat că va exista o viitoare comunicare din partea Comisiei privind finanțarea pentru natură și biodiversitate. Uh, Ah, și aceasta urma să fie prezentată anul acesta. Întrebarea mea ar fi, deci, când va avea, fi prezentată această comunicare privind finanțarea și care este situația în ceea ce privește arbitrajele necesare din punct de vedere financiar, fiindcă există nu multe cazuri care ajung la Comisia Petiții cu privire la infracțiuni sau procedura de infracțiune, se referă la proceduri finanțate din fonduri europene, făcute pentru conservarea biodiversității și finanțări europene care participă, ajută la distrugerea biodiversității. O contradicție aici. Am vrea să știm dacă nu pot fi exercitate presiuni în acest sens. Și apoi, în ceea ce privește procedurile. Astăzi mă întreb care este uh, structura de analiză a Comisiei Europene în ceea ce privește aplicarea obligației de a prezenta proiecte alternative din partea statelor membre. Uh, asta este în mare cam punctul slab al dosarelor pe care le primim și am vrea să știm uh, ce propune Comisia pentru a determina statele membre să ne prezinte în anumite cazuri și proiecte alternative și în ceea ce privește arbitrajul, o chestiune de actualitate care, sunt, care e situația de arbitrare între mizele luptei împotriva schimbărilor climatice și lupta împotriva pierderilor de biodiversitate și ce garanții Există în prezent că motivele care stau la baza luptei împotriva schimbărilor climatice nu au uh, prevalență în fața prezervării biodiversității și permit uh, excepții la nivelul naturii care să faciliteze îndeplinirea acestor obiective. Cine arbitrează aceste situații în prezent și care e raportul de forțe? Mulțumim pentru aceste intervenții, doamna Merkis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am cinci chestiuni, foarte scurt o să le menționez, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Am avut deja plăcerea să schimbăm multe opinii, așa că nu o să mă repet. În primul rând, este foarte important să existe un format cu privire la modul în care abordăm toate aceste chestiuni care țin de deșeuri și uh, cum asigurăm implementarea legislației de către statele membre. Am primit multe petiții, mai ales în ceea ce privește deșeurile, așa cum uh, a spus colegul Miturgais uh, în raportul său. Și cred că ar fi foarte bine să existe un format în care uh, să se prezinte situația din fiecare țară sau regiune odată ce apar probleme. Și, așa cum a spus unul dintre alți colegi, cred că ar fi o idee bună ca aceste țări sau regiuni să vină la Comisia Petiții, fiindcă, până la urmă, aceasta este o chestiune foarte apropiată de interesele cetățenilor. Și, dat fiindcă noi primim petiții, noi ar trebui să vorbim cu ei nu sub forma unui proces, ci a unui schimb deschis de opinii. Și cred că Uh, ar trebui să avem o sesiune în sesiunea de petiții care să asigure acest lucru. În al treilea rând, cred că ar putea să fie util să oferiți informații cu privire la modul în care pot fi sprijinite regiunile în eforturile lor de a asigura durabilitatea și o mai bună implementare a strategiei pe deșeuri, fiindcă uneori administrațiile regionale pur și simplu nu știu cum să gestioneze situația, ce uh, resurse umane sunt necesare, cum să um, se organizeze pentru a implementa această strategie. Deci nu doar monitorizare, ci și un mic ajutor ar fi util. În al patrulea rând, e nevoie de o strategie de intervenție. Trebuie, sigur, ea există deja, dar am vrea să o cunoaștem și noi, să știm care sunt etapele pe care vreți să le parcurgeți și la ce momente. De exemplu, când veți uh, discuta cu colegul dumneavoastră Han pentru a um, bloca fondurile regionale? Ce măsuri veți lua și la ce moment? Ne-ar plăcea să știm care este această strategie de intervenție. Și nu în ultimul rând, ca importanță, și aici știu că mă repet, această comisie are deja uh, uh, o interdicție pe rampele de gunoi, construirea acestora. Dar nu toate regiunile sau țările din Europa doresc acest lucru, doresc să se interzică aceste facilități. Uh, dar, sigur, unele lucruri trebuie acceptate, altele nu. Și e un aspect foarte important, fiindcă dacă nu vom avea o astfel de interdicție, nu o să ajungem niciodată unde vrem în Europa. Adică să avem un viitor mai bun, mai verde. Grazie a tutti i colleghi, io do la parola quindi al Mulțumesc, dau cuvântul comisarului Potocnic ca să răspundă, cel puțin cât va reuși în minutele care ne rămân, și apoi poate ne transmite răspunsuri și în scris, dacă binevoiește. Truly a lot of questions. I will try. Mulțumesc. Într-adevăr, o sumedenie de întrebări. Să încerc să fiu cât se poate de concis și dacă uh, voi trece cu vederea uh, poate anumite întrebări. Am uh, colegi în încăpere care cu siguranță vor putea să vă răspundă. Voi începe prin a încerca să explic în ce măsură sau cum anume încercăm să acționăm atunci când avem de-a face cu statele membre. Desigur că um, discutarea petițiilor, a legislației, a încălcărilor acestora vizează până la urmă implementarea legislației de mediu din teren. Așadar, când avem de-a face cu statele membre, încercăm sau încerc să urmez un anumit moto de a fi cât se poate de uh, utili dar de asemenea și cât se poate de stricți. Așadar, atunci când este vorba de o încălcare a legislației, va trebui să joc rolul de gardian al tratatelor, pentru că asta mi este competența și misiunea. Și deseori persoanele cu care am de-a face, desigur, uh, nu sunt uh, bucuroase de acest lucru. Și avem întâlniri dificile. Însă vă pot garanta că voi uh, îndeplini acest rol și în continuare. Și vă asigur de asemenea că aplicăm un tratament egal tuturor statelor membre, indiferent dacă sunt mici sau mari. Eu vă pot garanta acest lucru și, și eu vin dintr-o țară mică și mă îngrijorează această chestiune și nu vă pot asigura că nimeni nu va fi tratat diferit atâta timp cât mă aflu eu la conducerea acestui domeniu. Într-adevăr, mai au loc și uh, scăpări, dar nimic nu se face intenționat. Din potrivă, atunci când se dorește ca noi să ne mișcăm mai repede și uh, poate în alte direcție, trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt abordate în mod orizontal. Relația cu statele membre. Atunci când uh, interacționăm cu acestea, lucrul cel mai important, și aici nu am alte opțiuni la îndemână, este să dezvoltăm încrederea reciprocă. Și dacă încrederea nu este confirmată. Dacă vin din partea autorităților naționale întrebări cu, sau răspunsuri cu care nu pot fi de acord, revenim și solicităm încă o dată informații. Însă singura opțiune pe care avem la dispoziție este să bazăm această relație pe încredere reciprocă. Și în acest sens suntem parteneri în ceea ce privește implementarea, asta și în perspectiva celui de-a șaptelea program cadru pentru mediu. Încercăm însă ca cu toate țările partenere să identificăm probleme majore de la fața locului și să încercăm împreună să găsim cele mai bune soluții. Încă o dată, ideea este de a schimba realitățile din teren, pentru că dacă acestea nu se schimbă și dacă încercăm doar să ne burzulim unii la alții, uh, soluțiile nu vor fi consecvente. Și este foarte important să îi capacităm pe toți cei care se ocupă de aceste probleme la nivel local, regional și național, astfel încât, în special de la nivel național, să se lucreze cu forță la implementarea acestor uh, chestiuni, pentru că nu putem aborda toate detaliile de la nivel uh, central. Cred că și dumneavoastră sunteți conștienți de acest lucru. Cam acestea au fost întrebările din prima intervenție. În ceea ce privește uh, chestiunile legate de finanțare și de Natura 2000, eu sunt conștient de faptul că succesul acestui program Natura 2000 depinde de două întrebări cruciale. Cât de bună va fi gestiunea și cât de serioasă va fi finanțarea. În faza asta ne aflăm. Poate că nu urmăriți evoluțiile foarte îndeaproape, însă vă asigur că am încercat să facem uh, tot posibilul în formularea Poliției agricole comune în mod curent. Banii care sunt aferenți PAC reprezintă, la prețuri actuale, 20 de miliarde și în fine, perspectivele financiare viitoare suma va fi de peste 100 de miliarde. Fermierii așadar nu vor beneficia de bani dacă uh, nu se face legătura cu ecocondiționalitatea, cu componenta de înverzire. Țăranii dispun de trei sferturi din proprietățile din Europa și avem probleme serioase cu calitatea solului, a apelor, a aerului. Acestea sunt chestiunile unde avem nevoie de ajutorul lor pentru a le gestiona și de aceea am promovat acest concept a bunurilor publice. Pentru, că ei, pentru ca ei să ne ajute să furnizăm bunuri publice și în loc de le acorda subvenții directe, le plătim subvenții pentru furnizarea unui bun public pe care îl prețuim cu toții. Aceasta este noua filozofie din viitoarea politică agricolă comună. Desigur, este la nivel de propunere și va fi probabil dificil să trecem de dezbaterea din Parlament, dar și uh, de dezbaterea cu statele membre. Însă, da, susținem cu toate forțele pentru că este o filozofie nouă în contextul conservării mediului și a biodiversității. <clears throat> Același lucru se leagă și de propunerea în domeniul politicii de coeziune și în domeniul politicii pentru pescuit care este una excelentă. Nu știu dacă ați uh, uh, citit acea propunere, însă doamna Tamakis este o persoană care înțelege foarte bine termenul de durabilitate. Acestea sunt așadar toate elementele existente pentru posibilitatea finanțării. În anumite cazuri este vorba de finanțare directă, însă în multe cazuri statele membre vor decide sau regiunile. și vor trebui să poziționeze aceste priorități uh, în așa fel încât să poată beneficia de respectivele finanțări. Ideea este așadar să punem la un loc toate elementele, astfel încât cineva să înțeleagă în mod clar acolo unde există posibilități, oportunități și unde pot fi folosiți banii. Însă am deschis multe uși, multe porți pentru a putea utiliza pe viitor astfel de finanțări. O altă chestiune abordată de colegul Ivo Weigel. E vorba de dilema cu care mă confrunt uh, pe întreg parcursul mandatului. Dacă ne uităm la evoluția istorică a evaluării de mediu, impactului de mediu. Înainte, orice se putea construi fără niciun fel de evaluare de impact de mediu. Așadar, simpla introducere a acestei evaluări reprezintă un pas important în direcția cea bună. Și asta se vede și în petițiile dumneavoastră. Uneori nici noi nu suntem de acord cu acțiunea statelor membre și uh, intervenim acolo unde considerăm că au abuzat de competențele lor. Ulterior s-a introdus această componentă de transparență, ceea ce înseamnă că orice se face în respectivul context ar trebui să fie disponibil tuturor în așa manieră încât oricine să poată să-și forma o judecată de valoare. Asta este parțial și un răspuns la altă întrebare a dumneavoastră, obiectivitatea, pentru că sunt uh, de acord cu dumneavoastră, este un element uh, crucial. Prin acest element al transparenței s-a deschis o poartă astfel încât cine dorește să analizeze propunerea poate să o facă și de asemenea și să se opună. Știu că situația încă nu este ideală, de aceea și avem și în lucru revizuirea respectivei directive privire la valoarea de impact. Și vă asigur că vom face tot posibilul pentru a dezvolta această unealtă uh, foarte importantă pentru calitatea mediului și pentru cetățeni. Și încă observație, pentru că nu doresc să intru în detalii pe toate cazurile specifice. Vis-a-vis -vis de terminalele de la Trieste. Comisia nu a fost uh, pasivă aici și am încercat să ne implicăm activ, poate mai mult ca în mod obișnuit, pentru că aceste chestiuni se acordă o atenție sporită și în țara mea. <clears throat> Putem spune că am evaluat toate informațiile care ne-au venit și din partea uh, reclamanților și a tuturor celor implicați. În mod formal, aprobarea nu a fost dată încă. Și una din cerințe este ca uh, să se țină cont de elementele menționate pe parcursul consultărilor de parteneri și dacă nu se face acest lucru, să se explice foarte clar de ce nu. Încă n-am ajuns însă în această etapă încă. Însă am încurajat întotdeauna partenerii să se așeze la masă, să discute și acest uh, proces de consultare care a fost efectuat face parte din uh, legislația cu privire la impactul de mediu, asta și la nivel transfrontalier și vă putem garanta că vom urmări cu atenție acest proces până la capăt. Și așa cum ne-am format o opinie acum, ne vom forma una și pe viitor. O chestiune care nu are de a face cu cazul punctual, însă reprezintă un element pe care am încercat să-l promovez și în acel caz pentru că nu este vorba doar de terminale, ci de întreaga presiune de mediu cu care se confruntă întreaga zonă a Adriaticii. De aceea se impune, în opinia mea, o cooperare între statele membre care împart acel litoral, astfel încât să își coordoneze în mod strategic toate activitățile pe viitor. De aceea susțin această inițiativă uh, de la mare Adriatică și Ionică și sper că se, la un moment dat se va ridica la nivelul unei strategii, cum avem de pildă pentru Marea Baltică. Pentru că în momentul de față toată lumea are câte o problemă, noi o abordăm de la Bruxelles, însă uh, din ce în ce mai mult uh, se află sub presiune litoralul respectiv. De aceea este important să se creeze astfel de cooperări pentru că e vorba de o parte foarte importantă și fragilă a mediului nostru. În ceea ce privește armonizarea, domnul Wieland, uh, din păcate, a trebuit să plece, însă are o scuză bună. Cred că întrebarea pe care a ridicat-o în discuție, cum anume am putea să ne implicăm uh, pentru a interveni cu o mai mare rapiditate este una pertinentă. Sigur că avem și noi posibilități de îndemână pentru a accelera procesul. Pe de altă parte, <clears throat> trebuie să vă spun uh, în mod clar că nu ne-ați invidia pentru capacitățile de care dispunem pentru a, a uh, face demersurile în ceea ce privește procedurile de încălcare. Este vorba de circa 30 de persoane în total. Înainte, când eram la cercetare și dezvoltare și dacă fac comparație cu noul meu, noua mea direcție generală, vă pot spune că suntem undeva la limită. La nivelul uh, direcției pentru mediu, suntem sub presiune, avem în total 470 de persoane și pe viitor nu, nu s-au aprobat postul noi. Și zi de zi apar noi provocări, noi întrebări pe care trebuie să le abordăm, suntem angajați să o facem în timp util. Însă, uneori, trebuie să vă spun uh, drept, e dificil. Și dacă dumneavoastră aveți proviziune uh, strategică în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării noastre, sunt deschis la astfel de inițiative, însă vă pot spune că nu va fi ușor. Domnul Vilon mai spunea că soluțiile nu trebuie să fie întotdeauna de sus în jos. Sunt perfect de acord cu dânsul. Toate propunerile pe cu care venim, chiar dacă sunt de sus în jos, de la centru, le trecem printr-un proces de consultare pentru a putea uh, colecta cât mai multe idei și de la bază. Problema de la Napoli e una de care nimeni nu poate fi mândru. Cred că modul în care s-a tratat această problemă de ani de zile este o rușine. Și din păcate, problemele se cumulează. am ajuns în situația în care, atunci când mi s-au prezentat propuneri, constatăm că chiar dacă se construiesc uh, echip, fabrici de incinerare, tot va mai fi nevoie de 20 de ani pentru a elimina toate acele deșeuri. Asta nu există o soluție rapidă, însă trebuie să facem presiuni în continuare <clears throat> și vă pot garanta Știți că am transmis autorităților italiene de curând o adresă cu numărul 260, o adresă de urgență și vă promit că vom continua să facem demersul în acest sens pentru a ajunge mai rapid la soluții bune, chiar dacă soluțiile sunt complexe și dacă vor necesita timp. Însă câteva chestiuni pe care le-ați menționat, ca de pildă colectarea selectivă, se pot implementa de acum. Nu există nicio scuză pentru nu a face de acum și de a organiza activitățile mai bine. Așadar, trebuie să facem o distinție între problema care s-a acumulat până la un nivel care este greu de abordat și acele chestiuni care pot fi uh, puse în aplicare de pe acum. Vă puteți baza pe acest lucru. Apoi, modalități rapide de a acționa. Avem instrumentele de acționare rapid, desigur, în cazuri excepționale și am folosit cu succes procedura interimară de încălcare de două ori în cazul Italiei și Maltei, apoi în ceea ce privește cazul Rasputa de construirea unei șosele într-o zonă Natura 2000, însă nu putem folosi această procedură pentru orice petiție și deseori în plângerile care ni se adresează, paguba a fost deja creată. Și asta este problema. De aceea, în uh, propunerile pe care uh, vi le-am prezentat, în prezentarea mea introductivă, vizează tocmai acest aspect, cum anume să organizăm mai bine competențele la nivel uh, local, regional și național pentru ca ei să abordeze mai bine aceste subiecte, astfel încât să ajungă mai repede la cunoștința noastră astfel de cazuri, încât să putem interveni mai bine. Monitorizarea în ceea ce privește petițiile galbene, așa cum le-ați uh, denumit, reprezintă un element uh, esențial, dar de asemenea și susținerea este un aspect la fel de important în ceea ce privește Convenția de la Arhus. În 2003, când s-a creat acest al treilea pilon, și știți că nu a beneficiat de susținere. Situația era una diferită de cea de azi. Între timp, s-a aprobat, uh, s-a adoptat tratatul de la Lisabona, există o carte a drepturilor fundamentale și există de asemenea și decizii judecătorești foarte clare în care se spune că Arhus nu este aplicabil în mod direct, de aceea este nevoie de legislație intermediară. De aceea, există motive temeinice pentru a repune în proces ceva similar cu ceea ce s-a discutat în 2003. În ceea ce privește transparența, dacă m-ați întreba personal, aș fi aș pleda imediat pentru transparență. Știu că este o solicitare de mult timp uh, din partea Parlamentului ca regulile cu privire la procedura de încălcare în domeniul mediului să fie similare cu alte domenii. Este până la urmă mai multă chestiune interinstituțională. Astfel de reguli ne permit să cooperăm cu statele membre bazându-ne pe încredere reciprocă și uneori ar fi mai greu de găsit soluții dacă uh, nu am abordat lucrurile în așa manieră, dar sunt uh, de acord că în anumite țări, precum în dumneavoastră, situația este diferită. Și modalitatea noastră de abordare orizontală nu este similară. Cred că viitorul este de partea dumneavoastră. Sper. Incinerarea? cred că e un, o chestiune valabilă. Și știu de angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește gestiunea deșeurilor. Am uitat să vă spun ieri că în documentul nostru cu privire la eficiența resurselor figurează și obiectivul de a renunța uh, la rampele de gunoi până în 2020. Însă trebuie să avem grijă să nu dăm astfel avânt uh, planurilor de incinerare. Pentru că este o opțiune poate la fel de proastă ca și adunarea uh, deșeurilor în gropile de gunoi. Însă o, prioritățile noastre sunt colectare, reciclare reutilizare. Și acestea sunt uh, și elementele pe care trebuie să le raporteze statele membre. Trebuie să pledăm așadar pe reutilizare, revalorificare, reciclare. Incinerarea e bună în anumite cazuri, însă nu ar trebui să fie modalitatea principală de gestionare a deșeurilor. Uh, că despre finanțarea programului Natura 2000, cred că v-am explicat la începutul poveștii, obligația de prezentare a unor proiecte de um, alternative face parte din uh, ceea ce prevede legislația și noi solicităm mereu acest lucru. Atunci când uh, examinăm programele Natura 2000, aceasta este una dintre obligațiile pe care trebuie să o respecte statele membre. Dacă noi suntem mulțumiți de răspunsul lor sau nu, asta e altă chestiune, dar noi încercăm să, să rămânem la o, legi- o logică destul de clară și de strictă, și anume că ar trebui să fie interese economice, Uh, prevalente, să dovedească că nu există soluții alternative și, în al treilea rând, dacă primele două sunt uh, rezolvate, statele membre trebuie să furnizeze, să prezinte măsuri de compensare care acestea, de fapt, ar trebui să um, fie de dimensiuni mai mari decât ceea ce se pierde că despre um, um, climat și biodiversitate. Um, sunt de acord cu dumneavoastră aici, avem nevoie de o abordare care să țină cont de tot care să fie sistematică și care să, să se bazeze pe durabilitate. Nu există așadar soluții um, în alb-negru. Trebuie mereu să examinăm, să um, cântărim. Dacă nu știu, să avem, de exemplu, niște hidrocentrale sau, evident că în cadrul acestora trebuie să ținem uh, cont, pe de o parte, de biodiversitate și, pe de altă parte, de soluțiile de um, energie regenerabilă și în aceste cazuri e nevoie să se facă niște analize foarte um, serioase, foarte detaliate și în final cred că, da, trebuie să se mm, audă și vocea de la nivelul cetățenilor, abordarea de jos în sus, iar um, în uh, acordurile acestea, în parteneriatul acesta trebuie să asigure și acestea uh, durabilitate și în cazul acesta e nevoie să se acorde atribuții atât nouă cât și autorităților locale. Noi suntem uh, în legătură um, permanentă cu toți actorii implicați atunci când acordăm um, finanțări um, și în ceea ce privește interzicerea gropilor ecologice de gunoi, ei, aici e un subiect uh, cu care închid. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului comisar Potocnic pentru aceste cuvinte. Într-adevăr, a fost o zi fructuoasă pentru noi toți. Și, de altfel, cred că am avut o discuție care nu face decât să deschidă noi angajamente. Revin la principalul subiect. Noi dorim să cooperăm mai proactiv cu Comisia. Suntem deschiși și avem și cerința din partea comisarului, care ne-a spus să sugerăm cele mai bune metode de îmbunătățire a cooperării. Deci, iată, Trebuie să ne gândim ce să-i propunem comisarului pentru a îmbunătăți cooperarea. Mulțumim pentru participare și pentru contribuția așa de importantă. please. si aspetta un attimo. Please, colleagues. Dragi colegi, vă rog să luați loc. So we can restart. Ca să putem relua discuțiile. Trecem foarte repede la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Avem petiția 551 prezentată de uh, Miha Regacar și o să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei direct. În această petiție nu avem petiționar alături de noi. Prin urmare, dau cuvântul lui William Floyd. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de o petiție destul de recentă care a fost uh, introdusă în ordinea de zi pentru această ocazie, pentru că e vorba de o o petiție din partea Sloveniei, din pardon, nu petiție sloven, de, de aceea nu există o, un răspuns în scris, dar o să vă spun pe scurt ce am constatat în cazul acestei petiții. Sunt două probleme înaintate de această mm, organizație a societății civile din Slovenia. Prima dintre aceste chestiuni este una destul de cunoscută, se referă la străinii mm, cu resurse financiare mari care vin în Slovenia și achiziționează proprietăți și mm, comunitatea nu este pregătită pentru acest lucru, iar cea a doua chestiune se referă la protecția resurselor de apă cât despre prima parte a plângerii, um, um, Știți uh, din alte petiții pe care le-am tratat că statele membre noi au avut um, ocazia de a solicita perioade de timp după aderare în care pot să restricționeze accesul Uh, investitorilor străini uh, pe piețele imobiliare și vă aduc aminte um, de situația unui petiționar german care vrea să cumpere o fermă în Ungaria și nu putea pentru că Ungaria obținuse o prelungire a acestei opțiuni de a resecționa acest tip de tranzacții. Cred că în acest moment, um, dacă Slovenia a cerut o astfel de prelungire, um, nu știu dacă Slovenia a cerut, dar putem verifica și vă vom anunța renunța. Chiar și așa, poate vă aduceți aminte niște petiții din uh, Irlanda, că și în Irlanda a fost o problemă referitoare la locuințe um, și anume faptul că locuințele la prețuri acceptabile nu erau uh, disponibile. Uh, și deși regulile locale puteau să arătau bine, am um, discutat cu um, Uh, localitățile, cu autoritățile locale, pentru că um, era, um, aveam impresia că era o problemă acolo, până la urmă s-a rezolvat um, și încercăm să menținem măsuri atât uh, necesare cât și proporționale. Referitor la cea de-a doua chestiune, cea a protecției resurselor de apă, uh, așa cum se întâmplă adesea în uh, petiția noastre, um, și acea, nici aceasta nu este foarte clar. Este vorba de o regiune destul de mare și nu ne au oferit petiționarii suficiente um, detalii despre ce s-a întâmplat acolo. E adevărat că um, în um, ceea ce privește aprovizionarea cu apă în Slovenia, cifrele sunt destul de bune, 85% din populație beneficiază de această facilitate, dar în ceea ce privește tratarea uh, deșeurilor um, um, și tratarea apei, aici situația este mai proastă, doar o treime dintre cetățeni uh, Um, beneficiază de astfel de servicii, dar um, s-au investit bani în acest sens uh, prin fondul de coeziune. E vorba de aproximativ de milioane de euro pentru îmbunătățirea sistemului de tratare a apelor din uh, Slovenia și o să vă aducem mai multe informații despre cum se desfășoară um, aceste investiții, dar asta va fi în cazul comunicării scrise și vă încurajăm să obțineți în măsura în care puteți dați uh, informații mai precise pentru a, pentru a putea noi să continuăm pe ceva concret. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Grație. Mulțumim și noi. Există colegi care vor să intervină. Domnul Iar. Da, știm de zu. Da, sunt perfect de acord. Vreau doar să mai adaug o sugestie. Pentru că la prima întrebare legată de Slovenia chestiunea se referă la capital străin pe piața imobiliară autohtonă. Dacă am înțeleg bine uh, decizia de a acorda sau nu o prelungire a acestei uh, perioade de tranziție este la latitudinea statelor membre și dacă este așa, trebuie să comunicăm acest lucru petiționarului și dacă noi considerăm uh, la nivelul Comisiei pentru Petiții că s-ar impune acest lucru și uh, dacă și Comisia consideră, până la urmă, totuși, uh, decizia în final revine statelor membre. Și putea eventual să-i spune că s-ar putea adresa și Comisiei de Petiții la nivel național. Nu știu cum gândește guvernul sloven, pentru că dacă guvernul slo- sloven nu dorește o prelungire a acestei uh, Uh, procedurile de tranziție, acest lucru nu se va întâmpla. Nu ci sunt altri interventi? Mai vrea cineva să intervină? Sicuramente c'è... e. Eh, Fără îndoială, e nevoie să primim informații suplimentare pentru a putea aprofunda chestiunea așa cum ne aș sugera și reprezentantul comisiei, poate cu informații suplimentare din partea petiționarului. Cred că se impune să păstrăm petiția deschisă, să solicităm informații suplimentare, să informăm și să solicităm informații la zi și din partea comisiei pentru a obține un răspuns util pentru acest caz care a fost analizat în comisia noastră. Deci, închidem acest punct și petiția rămâne deschisă. Nu se opune nimeni, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, 18, prezentată de Adone Doni și Matia Donadel. Nici aici nu avem petiționarii, așa că dau direct cuvântul responsabilului comisiei, Jonathan Parker. Thank you. Uh, Mulțumesc zona din jurul Mestrei este foarte aglomerată și de aceea, în 2009, în februarie, s-a deschis o șosea de centură și s-a făcut un studiu de impact de mediu. Petiția aceasta se referă la patru chestiuni specifice. În primul rând, proiectul este regalizat, inclusiv o serie de um, puncte de trecere care sau de plata taxelor care nu au fost aprobate în proiectul inițial. Impactul cumulativ al proiectului în regiunea Veneto și Romea comerciali nu au fost uh, avut în vedere în mod corespunzător. Convenția Europeană privind peisajul nu a fost respectată, asta e un alt punct. Și în al patrulea punct uh, se întreabă dacă au existat uh, puncte implicate. Comisia nu a găsit informații cu privire la cofinanțarea europeană și Convenția Europeană a Peisajului nu este legislație europeană, deci nu putem comenta pe asta. Pentru celelalte două chestiuni, Comisia a solicitat informații din partea autorităților italiene. Acestea au furnizat un răspuns detaliat care a mulțumit Comisia și informațiile um, au fost transmise Comisiei Petiții în mai 2011. Nu să repetăm informațiile de acolo, vrem doar să spunem că persoana responsabilă cu situația din Mestre a elaborat două, un proiect preliminar pentru deschiderea a două noi puncte de taxe de uh, rutiere Uh, și din câte știm noi, procedura este în derulare. În ceea ce privește situația comercială, uh, Romea Comercială este parte a unui proiect mai mare de autostrăzi. O procedură EIA este în prezent în derulare și impacturile cumulative sunt uh, considerate pentru șoseaua mestre. Orașul Veneto este, sau Veneto City este un acord de programă în italiană, o procedură de analizare în cadrul, ă, pe bază directive privind evaluarea strategică de impact asupra mediului a fost derulată și acest proiect a fost ă, eliminat din aplicabilitatea acestei directive, s-a constatat. De aceea, în concluzie, o procedură EIA a fost desfășurată în ceea ce privește ă, șoseaua de centură și s-a oferit permisul de construcție. Mai sunt două proceduri EIA și o procedură de evaluare strategică care a fost finalizată și nu există dovezi că s-a încălcat legislația europeană deocamdată. Mulțumesc! Sono interventi da parte di... Vrea cineva să intervină? Dacă nu, având în vedere răspunsul dat de comisie, cred că putem hotărâ ca această petiție să fie închisă. Comunicarea a fost una completă. Petenții probabil vor trece printre aceste etape succesive. Deci, închidem această petiție și trecem la punctul următor. Punctul următor include petițiile de la 19 prezentate de domnul Roberto Giurastante, care se referă la același subiect trei petiții, se corectează doamna președintă, care sunt discutate la punctul 19 împreună, fiindcă se referă la același subiect. Nici aici nu avem petiționare, așa că dau cuvântul direct responsabilului comisiei, Laura Tabellini. Madam Chair, <clears throat> in relation Mulțumesc. În ceea ce privește aceste petiții, au fost deja oferite câteva comunicări scrie. Comisarul Potocnic s-a referit la această chestiune în această dimineață. Deci o să vă dau o scurtă informare orală. În ceea ce privește uh, procesul de regazificare a instalației de gaz lichefiat, nu există un consimțământ deocamdată. Pe baza informațiilor obținute de la autoritățile din Italia, prezentate de petiționari și reclamanți în timp, Comisia a identificat deocamdată, nu a identificat nicio încălcare a legislației europene în ceea ce privește aceste proiecte. Aceste petiții au legătură și cu aplicarea articolului 13.1 din directiva SVSO în provincia Trieste. Comisia a încheiat evaluarea răspunsurilor furnizate de autoritățile din Italia avizului motivat, pe care Comisia l-a inițiat în cadrul unei proceduri de infracțiune în octombrie 2010. Se pare pe baza acestor răspunsuri că autoritățile din Italia uh, fac acum eforturi pentru a respecta dispozițiile directivei Sevezo în ceea ce privește comportamentul în caz de accidente. În special, în cazul facilităților pentru care articolul 13.1 uh, se aplică și care se află în Trieste, în Sandorligo de la Vale, Muța și Trieste. Autoritățile din Italia au informat Comisia cu privire la o serie de inițiative pe care le-au adoptat pentru a garanta informarea populației care ar putea să fie preocupată în cazul sau afectată în cazul unor accidente majore în aceste regiuni. E vorba de diseminarea de informații pe internet, întâlniri publice în care se oferă informații cu privire la uh, Uh, instalații și la comportamentul în caz de accidente și au fost trimite scrisori familiilor și uh, societăților care ar putea să fie implicate în, caz de accident. De asemenea, reclamantul a primit o notificare pentru a fi informat cu privire la conținutul răspunsului autorităților italiene și cu privire la faptul că există o apreciere pozitivă din partea comisiei, cu o lună pentru răspuns. Reclamantul e același cu petiționarul. Comisia va informa Comisia pentru Petiții pe posibilele evoluții în această chestiune. Domnul Vögel. Caro președinte, eu vorrei fare un breve. Doamnă președinte, eu am un scurt comentariu referitor la cele spuse de doamna reprezentanta Comisiei. Vorbesc în limba italiană de această dată pentru că de mai multe ori am avut ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanții organizațiilor societăților civile din Trieste și de fiecare dată am admirat modul în care aceste organizații pot să abordeze probleme cu adevărat importante și pot ajunge la o înțelegere, la o concluzie Uh, pe problema despre care vorbesc. Încă o dată, aceste răspunsuri ale Comisiei, așa cum am spus și în prezența domnului comisar Potocnic, lasă impresia, aceste răspunsuri lasă impresia că la Comisie se urmează logica aceasta gardianului tratatului, dar un gardian mai degrabă pasiv. Și răspunsurile pe care le aud uh, îmi sugerează că mm, atitudinea e bună, încă nu s-a întâmplat nimic, deși situația e periculoasă. Să vedem, poate o să se întâmple ceva, dar deocamdată suntem în siguranță. Prin urmare, cred că ar trebui să folosim un limbaj puțin mai concret. Și cred că ar trebui să ascultăm argumentele promovate de organizațiile de mediu. Nu sunt prezenți aici pentru că pentru ei este dificil să vină la Bruxelles pentru cei care reprezintă companii economice e mult mai ușor, fiindcă fondurile există acolo, dar simt în această situație că e datoria mea să reprezint aceste organizații și să spun că e nevoie de o poziție mai clară, mai decisivă, mai deschisă a Comisiei în ceea ce privește aceste probleme. Mulțumesc! Grazie, colega! Mulțumim, Acum, uh, doamna Belir. Dans le sens euh, de ce qu'a énoncé mon collègue, parce que ça me paraît pas très... Însă, domnul nu, nu prea înțeleg foarte bine. Mărturisesc în anumite chestiuni în explicația pe care a dat-o Comisia de Nauri. Dacă, sau, dacă răspunsul um, italian, dacă s-au acordat garanții, dacă s-au făcut toată autorizație, dacă s-a reglementat uh, această situație și avem uh, norme pentru proiectele deosebit de periculoase și în cazul acestui uh, proiect nu prea sunt îndoieli că este unul periculos. Dacă um, sunt încă îndoieli, um, cred că ar fi interesant să lăsăm această deschis, petiție deschisă astfel încât dialogul să continue și să putem să facem și noi o presiune utilă. El colegă Peter. Domnul, domnul Peterle. I don't think there is Slovenian translation. Nu cred că există traducere în slovenă. O să vorbesc în engleză. Voi vedea dacă cele câteva scrisori uh, referitoare la această petiție um, au fost primite și că a fost consilier în ceea ce privește uh, protecția mediului în Slovenia. Știu cât uh, de sensibilă este chestiunea de mediu uh, în acest terminal, în această instalație și împărtășesc și eu preocupările organizației și cetățenilor în ceea ce privește cu această măsură ecotop și cred că aceasta ar putea să aibă, să fie amenințată de efectele instalațiilor respective. Este important ca oamenii să fie asigurați că regulile sunt respectate și uh, sunt de acord cu părerea colegului Weigel și anume că este important ca oamenii să poată vedea implicarea comisiei în mod activ, să spunem, nu doar în termen de procedură tehnică pentru că cetățenii contează pe Uniunea Europeană, contează și cred că Comisia Europeană va acorda atenția necesară acestei chestiuni. Și acest lucru este important pentru noi, pentru că cred că de multe ori cetățenii nu sunt tocmai siguri că vor fi informați cu privire la tot ceea ce se întâmplă cu investiție în acea regiune a Europei și uh, E, ar fi important ca această chestiune să mm, rămână în mm, cadrul procedurii. Sper că nu este vorba de uh, o situație în fața căreia suntem puși. Este important așadar ca procedura să continue și ca oamenii să fie asigurați că primesc informații corecte și că reglementările sunt respectate pe deplin. Aștept uh, așadar ca lucrurile să evolueze în această direcție. Și aș adăuga aici o opinie personală și anume că chestiunile de mediu, în acest context, în acest, uh, în această zonă investițiile acelea n-ar trebui să se facă pentru că, într-adevăr, efectele asupra mediului ar fi um, destul de mari, nu doar asupra mediului, uh, asupra naturii, ci și asupra locuitorilor din zonă. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Iar. Domnul Iar. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur antevorbitorilor, petiția trebuie să rămână deschisă și numai datorită faptului că însăși Comisia constată că Autoritățile italiene au oferit informații detaliate cu privire la diferitele dispozitive de producție din uh, zona Trieste și că aceste informații sunt încă în curs de verificare. Eu rog o verificare rapidă, dar uh, detaliat, astfel încât să putem răgune pe ordinea de zi această petiție cât se poate de curând. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Petiția, prin urmare, rămâne deschisă și o să reluăm discuția în etape ulterioare când există noi informații pentru a defini poziția. Mulțumim, trecem la următoarea petiție de la punctul 20, petiția pentru care avem petiționarul, domnul Jean-Philippe Galon, reprezentant al asociației. Aveți cuvântul 5 minute. Madame la Présidente. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, Astăzi am venit aici pentru a solicita din nou ajutorul dumneavoastră. Acum uh, două luni, într-adevăr, doi colegi uh, uh, s-au adresat dumneavoastră referitor la două proiecte imobiliare la um, proiectul de la Ravie Vanzan, de atunci procesul a fost abandonat și vrem să vă mulțumim pentru acest lucru. Am adus cu noi un, um, o prezentare video um, între Gheron și Basiumer, um, cele câteva hectare de um, uh, turbării reprezintă o minune a naturii din Europa de vest. Uh, vedeți aici cum uh, întreaga Uh, turbărie își um, um, iau drept asupra mării. Vedeți, aici sunt de vorba niște peisaje extraordinare. Între bocaj, pardon. Ce? Iată, e vorba de niște turbării foarte ciudate, fără um, arbori, um, este ceva surprinzător, nu sunt îngrășăminte, nu se folosesc insecticide, nu sunt tractoare și uh, lucrătorii folosesc uh, tehnologiile cele mai blânde posibile, cu, culeg cu mâna sarea și uh, florile, uh, acestea pe care energiile gratuite ale mările, um, ale mării, ale soarelui uh, și ale solului au extras din, uh, din apă. Aceste turbării reprezintă un ansamblu economic de um, uh, mare importanță și um, care a fost uh, garantat de secole. Flora și fauna sunt de o bogăție și de o varietate extraordinară. Această bogăție este exploatată de o serie um, de specii ale faunei acvatice și uh, de păsări, fie că e vorba de um, um păsări permanente sau migratoare. 180 de specii de mm, păsări sunt bazate în acest lucru. 100 și ceva dintre ele sunt, 159 uh, dintre ele sunt permanente, 72 uh, dintre acestea fac și cu, cu 7 acestea sunt uh, rare în Franța și 8 dintre ele foarte rare în Franța și în Europa. Dintre acestea, 12 dintre ele sunt citate de textele internaționale pentru protecția zonelor care în care se regăsesc acestea. La Basiumer, în această peninsulă între ocean uh, și uh, uh, turbării, în uh, locul care se cheamă Pulgo, într-o zonă protejată de Natura 2000, într-o um, o pădure la fel protejată și aici există o zonă în care păsările își se pun cuiburi. Um, a, acesta o zonă unde, unde se hrănesc, în apropiere de mlaștini, și aici uh, se vede o serie de um, păsări, ibis și printre, printre, acestea. Și iar uh, reunirea lor este remarcabilă și reprezintă un spectacol. O evoluție clasică pentru aceste păsări, o um, cam 20 de cuiburi au fost um, uh, distruse uh, începând cu primăvara anului 2010 și ornitologii um, locali um, au um, confirmat acest lucru și deja uh, în acest moment se poate spune că aceste specii sunt în pericol. În uh, iunie 2010, lucrări neautorizate din, uh, în locuri Natura 2000 au fost uh, au distrus această zonă, vedeți, uh, cu roșu. Um, era o zonă unde uh, păsările își făceau cuiburi și a fost uh, distrusă. Este vorba, de fapt, de o încercare uh, intenționată Vedeți aici lucrările care s-au efectuat. Considerăm că a fost vorba de un gest intenționat um, făcut de o companie al cărei director este un, un ales, um, o autoritate la nivel local, au făcut pur și simplu o intrare în forță, în mor intenționat și n-au pățit nimic pentru că mm, nu au avut, avut parte de sancțiuni, nici statul, nici instanțele franceze nu au mm, acceptat să da sancțiuni exemplare, astfel încât uh, astfel de um, dezvoltatori în siturile um, Natura 2000 să știe că acestea sunt zone protejate unde nu trebuie să facă lucrări. Și asta vrem să vă solicităm acum. Iată ce se întâmplă, iată ce se va întâmpla dacă e să ne gândim la um, Um, mm, la speciile și la zonele acestea, ce s-ar întâmpla dacă s-ar continua în, acest, în acest fel. Iată cum arată în acest moment locul. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că, vedeți, cu albastru sunt zonele din cadrul programului uh, Natura 2000, vedeți cu roșu um, zonele de um, protecție specială, de fapt, s-a încercat și o reducere a zonei Natura 2000, până la urmă n-a fost posibilă și până la urmă iată care este um, proiectul. La capătul săgeții vedem cu roșu o parte din uh, zonele protejate, în teorie pentru că în realitate ați văzut ce s-a întâmplat, uh, și, uh, de fapt, uh, se prevedea că uh, în, jurul acest, în jurul acestei zone să există cel puțin 30 de metri de zone tampon. E bine, în aceasta, de fapt, tocmai s-a construit o clădire care nu respectă această distanță, aceste lucrări um, care s-au desfășurat deja reprezintă uh, o încălcare gravă a prevederilor uh, din cadrul Natura 2000. Um, pe lângă um, respectarea directivei, noi cerem um, Comisiei niște măsuri de sancțiuni uh, exemplare pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple. Mulțumim. Euh, si vous permettez, je voulais juste rajouter à ce que vient de dire mon collègue. Aș vrea să adaug la ce a spus colegul meu. Um, um, în plângerea um, am depus-o și um, în instanțele franceze și, um, de fapt, cazul a fost clasat. Faptul că autorul faptelor este un ales local și un fost primar al comunei, poate că are o legătură totuși în acest sens. reprezentantul comisiei are acum cuvântul. Joseph van der Stegen. Oui, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă Aș vrea să rezum uh, cazul, dar pe scurt. Uh, petiția se referă la modul în care a fost afectată o parcelă de teren situată în uh, zonele de protecție specială din laștinile um, saline Um, s-au desfășurat uh, lucrări um, și uh, plângerea se referă la două um, chestiuni. Uh, în primul rând, parcela a fost alterată și nu mai poate să fie o zonă în care depun păsările cuiburi. Și în al doilea rând, petiționarul contestă noul plan de urbanism care um, permite ca în această zonă să se desfășoare activități artizanale, care, lucru care nu ar fi compatibil conform um, prevederilor Natura 2000. Aș vrea să vă fac um, um, referire aici um, la prevederile din legislația um, europeană, articolul 6, alineatul 3, um, din uh, directiva privind uh, zonele protejate și um, obiective de conservare a acestor zone. Includerea acestei zone în Natura 2000 nu exclude uh, dezvoltările de proiecte imobiliare în acest sens, însă um, articolul 6.3 și uh, articolul 6.4 trebuie totuși respectate. Analiza noastră în acest moment uh, este următoarea. În ceea ce privește alterarea parcelei, um, autoritățile franceze confirmă că um, de fapt, um, locul a fost readus la starea sa inițială. Um, um, arborii nu au fost atingi, iar în ceea ce privește reducerea păsărilor, acest lucru nu a fost uh, remarcat. Mulțumesc petiționarului pentru informațiile comunicate în acest sens. În ceea ce privește acum modificarea planului uh, local de urbanism, trebuie să spunem că urbanizarea zonei uh, Uh, care nu era incompatibilă a priori, a priori um, în legătură cu statutul uh, Natura 2000, dar trebuie să uh, fie subiectul um, unor analize ulterioare dacă există alte amenințări. Planul care ar face ca acest teren să fie urbanizat în viitor um, este inclus în același regim. Autoritatea de mediu franceză a exprimat un aviz privind uh, planul uh, de mediu care să aducă modificări la planul, uh, planul local de urbanism, iar um, aceste modificări au fost considerate um, insuficiente, s-a încercat să se vadă dacă acest plan ar putea să aibă un efect asupra, asupra speciilor din zonă și dacă ar trebui să se um, ia măsuri de tip Natura 2000. În ceea ce privește modul în care autoritățile au încercat să respecte um, delimitarea um, zonelor de protecție, noi uh, am, uh, am primit suficiente informații, dar am cerut și altele și vom uh, vedea ce s-a întâmplat în, în, um, după aceea în, în cazul acestei pe... Colega Belie. Mulțumesc, domnul Belie, doamna Belie acum. E... Merci, merci la Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc comisiei. Um, cred că nu vom avea multe discuții referitor la acest dosar. Um, comisia a spus că um, și-a încheiat intervenția prin faptul că s-au cerut uh, informații suplimentare. Asta înseamnă că petiția rămâne uh, deschisă. Aș vrea totuși, deși petiționarea au menționat acest lucru, aș vrea să reamintesc colegilor mei să-și pună niște întrebări um, um, referitor la faptul că am avut um, discuții și acum doi ani, am avut un uh, proiect de parcelare care a fost uh, anulat, iar în acest moment uh, ar, ar trebui să întrebăm autoritățile competente și comuna, vorbiți de zone artizanale, ori uh, o zonă de amenajare concertată poate foarte bine să devină zonă industrială. Nu există garanții în acest sens și atunci vă, între, vă interoghez referitor la compatibilitate, pentru că nu cred că aceasta poate fi hotărâtă dinainte, când e vorba de o zonă artizanală sau de o zonă mm, în cadrul Natura 2000 și speciile pe care le protejează E bine, mă întreb uh, dacă există compatibilitate între determinarea acestor zone în care se pot um, proteja specii uh, foarte uh, sensibile și în același timp nu trebuie să respingem din start faptul că am putea să uh, acceptăm o parcelare paralelă care să poată permite uh, nu doar activități de tip artizanal, pentru că în uh, cadrul delimitării într-un plan local de urbanism alocarea zonelor trebuie să fie și obiectivul zonelor trebuie să fie menționat. E un lucru pe care cer să mi-l clarificați. Iar când e vorba de regiuni atât de delicate, nu știu dacă putem să um, acceptăm din start uh, o compatibilitate între o zonă um, folosită în scopuri industriale și una de protecție a naturii. Deci aș vrea detalii referitoare la um, modul în care vor fi folosite aceste zone. Cred că acest lucru ar trebui să fie precizat de către autoritățile locale. Iar în acest moment, în așteptarea altor calificări, cred că petiția trebuie să rămână um, deschise și după ce se face reparcelarea și după ce se iau uh, um, în um, considerare scopurile industriale eventual. Sper că acest uh, lucru poate fi discutat și în viitor, pentru că Gheran nu poate să um, se mulțumească doar de cu reputația acestei regiuni Um, și a modului în care exploatează sărurile și activitățile artizanale, acest lucru trebuie să fie apreciat. Grazie. Nu ci sunt. Mulțumesc. Văd că nimeni nu mai vrea să intervină. Domnul Bulan. Sigur, însă foarte repede, pentru că nici nu avem pe ce vorbi o reșir. Subiectul mi se pare destul de clar, cu excepția unul sau două puncte. Nu știu de ce plângerea a fost respinsă, plângerea depusă de asociație, și nici care este natura problemelor materiale, daunelor materiale pe care le-ați menționat. Poate e vorba de clădire și atât. Am înțeles că există posibilitatea unei zone urbane compatibilă cu zona Natura 2000, dar nu o zonă de activitate în cadrul teritoriului protejat, ci alături undeva. Prin urmare, nu văd care ar fi problemele aici. În uh, intervenția dumneavoastră ne spuneți că un ales local uh, îi promovează proiectul și asta mă șochează. Până la urmă se drept și aleșii locali sunt și ei supuși legii și dacă nu respectă uh, reglementările ajung în instanță. Deci trebuie să fim foarte atenți. Da, sigur, dar nici să nu generalizăm. Cam asta. Acestea sunt motivele pentru care regretăm că acest sit minunat uh, este afectat mai mult sau mai puțin de proiecte de tip industrial sau de alt tip, urbanistic. Lucru foarte regretabil. Cred că petiția trebuie să rămână deschisă până așteptăm toate răspunsurile pe care Comisia ni le va transmite și principală este încheierea evaluării de mediu privind impactul proiectelor prevăzute asupra mediului. Bostinaru. Domnul Boștinaru, mulțumesc doamnă președinte. Dar asta nu se întâmplă doar în Franța, și în alte țări ale Uniunii Europene. Am o întrebare simplă. Aș vrea să știu dacă lucrările din 2010 s-au desfășurat fără o autorizație adecvată. E adevărat? Întreb asta Comisia. Fiindcă dacă asta e adevărat, atunci vorbim despre o încălcare clară a directivei Natura 2000. În al doilea rând, unde sunt garanțiile că acest proiect artizanal nu va fi extins în viitor către o formă industrială? Avem garanții? Dacă nu avem garanții, de ce să acceptăm această filozofie așa de permisivă ce-o fi o fi pentru Natura 2000 de neașteptat, neacceptat. Și în al treilea rând, Studiul de impact trebuie făcut în toate site-urile Natura 2000. Impactul uman trebuie să fie măsurat cu cea mai mare seriozitate, spune directiva, cu cea mai mare precizie posibilă pentru a evita orice gen de daune care pot fi produse. Și aș vrea să vă întreb, avem astăzi toate aceste răspunsuri? pentru cazul de care vorbim, e clar că nu le avem. Și de asta, în totalitate, sunt de acord ca petiția să rămână deschisă și garanțiile necesare să fie oferite de autoritățile din Franța. Și o să-i spun colegului din Franța, domnul Bular, că în alte țări, membre ale Uniunii și democratice și în care guvernează regula de drept, asta înseamnă un conflict de interes. Doamna Beli, acum. Merci, Julie, apporte... Mulțumesc, aș vrea să fac două clarificări ca răspuns la cele spuse de colegul meu, Bulon. Care este natura deșeurilor? Sunt șocată să aud o astfel de întrebare. Fie că e vorba de deșeuri inerte, industriale, de construcții sau altfel de deșeuri, există o, un regulament în ceea ce privește depozitarea deșeurilor. Prin urmare, dacă e vorba de deșeuri periculoase sau nu, nu e important. E inadmisibil ca în Europa, ă, fără autorizație prealabilă, să fie permis așa ceva fără să se treacă prin autorizare și așa mai departe, să face o groapă în grădină, să spui deșeuri și să ă, spui facem ce vrem. Eu cred că aici tipul deșeurilor e chiar irelevant. În ceea ce privește procedura penală, în Franța, în cazul unei plângeri simple, ca asta înțeleg că ați făcut, procurorul poate să aleagă sau nu să urmărească în instanță cauza. Dacă ați Uh, ales parte în constituirea de, cu constituirea de parte civilă, plângere constituirea de parte civilă, judecătorul este sesizat uh, și atunci nu mai există acea alegere a procurorului, ci cazul va fi uh, procesat obligatoriu. Dar așa cum a subliniat petiționarul, când obligăm în Franța judecătoriile să proceseze anumite cazuri. Da, cred că aici vorbim totuși de o cauză penală. Asta e costisitor. Și chiar și în Franța există cetățeni și asociații care n-au banii necesari să uh, își angajeze avocați, și așa mai departe. Și asta revenim la cele spuse azi dimineață, cât de important este ca toți cetățenii, așa cum se spune în Convenția de la Arhaus, să aibă acces la uh, capacitatea de a asigura respectarea dispozițiilor referitoare la, proces, la protecția mediului, lucru care trebuie să se întâmple în amonte, nu în aval. Domnul Bulan din nou, dar vă rog scurt, pentru că dacă nu, nu mai închem niciodată. Dar o să fiu foarte scurt, vreau doar să-i spun colegei mele că dacă am pus uh, întrebări cu privire la natura deșeurilor e în perspectiva unei viitoare căi de atac în funcție de natura deșeurilor, în funcție de natura prejudiciilor cauzate și în funcție de natura deșeurilor, impactul asupra mediului va fi evaluat. Poate că am exagerat un pic și mă alătur celor doi care au intervenit și au spus că da, e o infracțiune și că ar trebui să fie sancționată ca atare. Da, e totuși exagerat că a existat această, să spunem, groapă de gunoi și persoana care a făcut acest lucru fără drept uh, se limitează la a elimina acest lucru. Trebuie să vedem și dacă nu există o daună pe termen mediu și lung la nivelul mediului, dacă simpla înlăturarea gropii de gunoi e suficientă. Doamna Paliadeli acum. Pitropie ε, με αφορμή την τελευταία παράγραφο στο κείμενο που ε, έχω στο... Mulțumesc! Am primit textul și citesc aici că aplicarea dispozițiilor uh, privind fauna agricolă se referă la statele membre. Și dacă trebuie să înțelegem că acest lucru are o consecință și pentru autoritățile din Franța. Da, dacă da, unde intervine responsabilitatea Comisiei pentru a proteja uh, aria Natura 2000? Nu putem interveni peste autoritățile naționale și să impunem sancțiuni acolo unde se constată încălcări ale normelor Natura 2000. De ce numai autoritățile naționale trebuie să fie competente? În acest caz, unde mai e responsabilitatea Comisiei? Poate putem asculta un răspuns a Comisiei? Punerea în aplicare a directivei habitate sau păsări eh, revine Franței. Franța este responsabilă și Comisia nu are competențe aici, doar în cazul eh, în care se ajunge în instanță în fața Curții Europene de Justiție, în cazul de încălca, încălcare flagrantă, dacă nu statele membre sunt responsabile. Așa eh, aș vrea să-mi răspundeți la întrebare, spune doamna Paleadeli. Petiționarul are cuvântul câteva minute să răspundă. Dacă să răspund foarte scurt la întrebările pe care le-am auzit formulate de doamna Belie, domnul Bulon și așa mai departe, îmi cer scuze că nu v-am reținut numele. În ceea ce privește această zonă artizanală și comercială, zone de activități, uh, în uh, diapozitivele noastre nu am introdus toate imaginile pe care le avem, fiindcă ni s-a cerut să ne limităm la timp. Da, există niște ateliere care deja au și mm, camere de locuit la etajul de sus, uh, case, Uh, între două unități comerciale și aș fi văzut în acele fotografii că un foarte mare magazin este uh, instalat în faimoasa zonă tampon de 30 de metri. Deșeurile depozitele de deșeuri uh, sunt diferite, azbe și așa mai departe. Altele sunt doar uh, deșeuri inerte, adevărat, dar totuși uh, gudron și așa mai departe, deci reziduri de construcții, deșeuri de construcții ca să-i răspund domnului Bolon, dacă nu mă înțeles, alesul cantonal, fostul primar al comunei, este directorul companiei responsabilă pentru aceste lucrări. E un recidivist, să spunem. Deja a făcut același lucru în comuna alăturată cu rampele de gunoi pe, care au fost construite pe o parcelă de teren privat fără autorizație și care nu i aparținea uh, și um, sindicatele agricole și agricultorii locali au făcut manifestații. De ce ne-am deplasat până aici și, cum spunea doamna Beliasa, costă bani, am venit ca să vă, rug, să vă rugăm, să vă cerem ca această situație să fie sancționată, petiția să rămână deschisă și vă uh, cerem ajutorul dacă doriți. Prefectul a declarat că lucrările sunt ilegale, de aceea am și făcut o plângere uh, Uh, la uh, sfaturile unui jurist, care plângerea a fost clasată fără nicio urmare și acest den de lucrări nu au fost sancționate, nu sunt sancționate, ni se spune, de către textele Natura 2000 și așa mai departe. Ne-a spus procurorul responsabil printr-o notificare. Dar prefectul, pe care l-am informat încă de la începutul acestor lucrări, a declarat că lucrările sunt ilegale și fără autorizație realizate pe un site Natura 2000. Și atunci noi, asociațiile, ornitologii, trebuia să fim cei responsabili cu uh, toate aceste lucruri și noi uh, ne-am gândit să ne constituim parte civilă, dar uh, trebuia să fie făcut pe cheltuielile noastre și era clar că dacă pierdeam, nu doar constituirea în parte civilă era pierdută, dar că vom avea de plătit și da, daune și despăgubiri. Uh, și asta se întâmplă cu organizația AMI, care este acum în plagul falimentului. E o asociație specializată pe uh, protecția litoralului. Nu putem să riscăm așa ceva. Deci asta facem, vă cerem ajutorul. Mulțumesc, până doamna președinte, petiția rămâne deschisă și Cred că uh, din intervențiile colegilor putem să spunem că așteptăm răspunsul din partea Comisiei și cerem și autorităților locale să uh, ne informeze ce se întâmplă, să transmită documente de informare la comisie pentru a putea duce lucrurile mai departe. Mulțumim uh, petiționarilor pentru prezentarea acestui subiect. Trecem la următorul punct, petiția 755 din 2010, prezentată de Tony Laus, care este prezent. Așa că îi dau cuvântul. se c'è un tempo di organizzazione. Dacă vreți puțin timp pentru a vă organiza prezentarea, îmi permiteți să prezint cealaltă petiție până atunci că avem o petiție fără petiționar. While you organize your work. Okay. I ah, know it is. It's the final one. The Subsequent item is... Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Vălean. Sunteți gata? Bun, atunci aveți cuvântul. Thank you, Chair, uh, for the opportunity. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru posibilitatea de a vă prezenta această uh, petiția astăzi. Numele meu este Andrew Jack, sunt din partea organizației Prietenii Mediului din Irlanda. <clears throat> Atunci când vorbim de extragerea turbei în Irlanda, lucrurile acoperă mai multe aspecte. Astăzi dorim să ne concentrăm asupra unui număr de trei. În primul rând, relația Irlandei cu turba este una de exploatare, nu de conservare. În al doilea rând, a existat o, uh, un eșec total de aplicare a legislației europene în ceea ce privește extragerea turbei. Este vorba de întregul acquis comunitar în domeniul mediului. Pentru că realitățile de la fața locului sunt altele și am venit astăzi aici pentru a, veni cum, a vă demonstra cum anume se aplică aceste directive și regulamente europene în Irlanda. Apoi, în al treilea rând, impactul acestui eșec de a aplica corespunzător uh, legislația. Impactul se referă la schimbări climatice, biodiversitate, calitatea apei, inundații. <clears throat> Este o vizualizare a impactului la care ne refeream. Este un sit Natura 2000 pe care l-am vizitat în mai Înainte însă de a intra în detalii, permiteți-mi să vă dau așa o privire de ansamblu asupra istoricului acestei activități în Irlanda. Irlanda are uh, zone importante de deci șturbării înalte și de acoperire importante la nivel uh, internațional și uh, solul uh, de turbă acoperă circa 20% din țară însă aceste zone au fost exploatate pentru scopuri diferite în Irlanda. Iată trei exemple. În primul rând, pentru uh, centrale uh, electrice. Există trei astfel de centrale electrice în uh, Irlanda care folosesc turba ca combustibil care ard circa 3 milioane de tone de turbă pe an. Nu au făcut niciodată un studiu de evaluare a impactului conform directivei și beneficiază în plus de subvenții de circa 30 de uh, milioane de euro pe an, așa cum au fost aprobate de Comisia Europeană în 2001. Apoi um, se folosește și pentru încălzirea uh, gospodăriilor. Însă, dacă își imagina cineva că este vorba de o activitate la scară mică, uh, Uh, este o iluzie acea căruță trasă de un măgar, dacă ne imaginăm că așa se face exploatarea. Uh, e mai degrabă o și în toate vizitele pe care le-am făcut la fața locului nu am văzut nici că ieri uh, că această activitate se face efectiv cu mâna, ci este una foarte mecanizată. Un al treilea auz este cel horticol odată pentru grădinile proprii, dar și pentru crescătorii comerciali, precum cei care cresc, care cultivă <clears throat> ciuperci și se folosește foarte mult și pentru uh, export uh, turba recoltată practic în uh, Irlanda și de aceea se și uh, vorbește în Irlanda mai degrabă de turbă ca o, un fel de cultură care este recoltată. În 2008, ministrul comerțului, efectuând o deplasare în uh, Africa de Sud, a spus că exploatarea turbei uh, sau turba este un produs uh, ecologic de calitate. Însă, desigur, contrarul este cazul și are un impact asupra schimbărilor climatice, asupra biodiversității. Calitatea apei are de suferit pentru că în momentul tratării cu clor se emit uh, uh, produse cancerigene și în momentul exploatării uh, turbei se afectează mediul uh, hidrologic și inundațiile devin o problemă, așa cum am văzut uh, recent în Irlanda. Am dorit așadar să evidențiez două probleme majore care se referă la întreg teritoriul Irlandei și la tot achiul de mediu. În primul rând, extracția turbei în interiorul siturilor Natura 2000. Există încă zone unde uh, turba se formează încă în mod activ și acestea au fost constituite ca zone uh, protejate Natura 2000. Irlanda are 55 de astfel de turbări înalte și uh, 35 de turbări de acoperire. Guvernul uh, irlandez însă a permis să continuare extracțiilor în aceste zone și Comisia nu a luat măsuri în mod activ împotriva acestor autorizări și veți vedea care a fost amplarea devastării. Asta este un exemplu de turbărie în comitatul Kildare Cu albastru este zona de delimitare. La nivel național, imaginea este și mai înfricoșătoare pentru că s-au pierdut 99% din zonele inițiale uh, acoperite de turbă și din uh, cei 1% care au rămas, un, o treime s-au pierdut în ultimii 10 ani. Alt exemplu de sit Natura 2000 în comitatul Balne și dacă nu se vor lua măsuri rapide, Irlanda riscă să pierde acest habitat uh, inestimabil în următorii 5 uh, ani. Asta se menționează într-o adresă uh, emisă de comisie în ianuarie în acest an. Iată, încă un uh, ex exemplu, turbăria Redwood în comitatul Tipperary. Acest sit a pierdut aproape 84% din uh, habitatul activ între 94 și 2005, însă activitatea de exploatare continuă până astăzi. Vă spuneam că am vizitat 33 din uh, cele 55 de turbării înalte am uh, constatat o felul de uh, activități devastatoare. 8 dintre cele 33 de turbării primeau fonduri europene pentru conservare, 7 din 8 însă erau exploatate în mod activ anul acesta. Și de aceea solicităm Comisiei pentru Petiții să-și mențină presiunile pentru că exploatarea trebuie să se oprească și activitățile de restaurare trebuie să înceapă. În primăvară se recoltează de regulă turba pentru că în cursul uh, verii să se usuce, așadar următorul sezon începe în primăvara lui 2012 și este important să se ia, așa cum spunea și domnul comisar anterior, măsuri uh, interimare ca o potențială soluție tranzitorie. Uh, acea adresă pe care am uh, menționat-o de încălcare formală a legislației a fost emisă doar în ianuarie, așadar procesul e departe de a se fi încheiat. Cea de-a doua problemă. Aici um, este vorba de extracția de turbă în afara zonelor protejate. Am ales o singură zonă, însă puteam să mă refer la oricare din cele vizualizate cu portocaliu, pentru că este vorba de exploatări masive. Lângă lacul Telavara este uh, o zonă specială de protecție a florii și faunei, a păsărilor în special și constatăm așadar uh, efecte asupra zonelor protejate, chiar dacă exploatarea se află în zonă limitrofă. Nu s-au făcut niciun fel de evaluări de impact și nu există nici măcar licență de exploatare. Comisia a, a analizat această chestiune și a adus cazul în instanță în fața Curții de Justiție în 1999. Irlanda a recunoscut și așa a constatat și Curtea de Justiție că nici o exploatare de turbă nu a făcut subiectul unei evaluări de impact de, de mediu. Lucrurile nu s-au schimbat însă de atunci. Încă un exemplu, Clonfinane, tot în Comitatul Tipărării, pe care l-am vizitat tot în mai 2011. Acest uh, sit a primit uh, subvenții de în 1996 de peste 300.000 de ecu și extracția s-a făcut fără niciun fel de autorizație sau licență de um, exploatare. Lucrurile continuă așa Solicitările noastre adresate Comisiei pentru Petiții este să urmărească în continuare aceste aspecte și nu este vorba da de siturile Natura 2000, ci de problema mai mare, dacă se poate spune așa, și anume extracția nereglementată în afara zonelor protejate. Comisia a mai câștigat un caz uh, anterior, este vorba de 1999, cazul C392 pe 96 și uh, <clears throat> uh, s-au stabilit amenzi împotriva Irlandei, însă lucrurile s-au rezolvat în mod amiabil înainte să poată ajunge la amenzi. <clears throat> Însă de atunci încolo Irlanda a subminat uh, această înțelegere și uh, se încalcă toată legislația um, comunitară în domeniu, fie că e vorba de uh, mediu, de habitat natural și așa mai departe. De aceea, nu pot decât să invit membrii Comisiei dumneavoastră să se deplaseze la fața locului să vadă întreaga amploare a devastării Uh, de la fața locului și colegul meu, uh, David Healy, a testat personal uh, toate locurile în care v-ați putea afunda, așa, dar veți fi siguri în compania noastră. Mulțumesc! Grație! Mulțumim pentru această prezentare a petiției și acum, din partea comisiei, Lion Cashman are cuvântul. Thank, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Petiționarul a atras atenția asupra unei probleme foarte importante și grave în Irlanda. Nu, cred că este cinstit să se sugereze că Comisia n-a făcut nimic în ultimii 20 de ani. De fapt, petiționarul tocmai a menționat un caz uh, în care s-a ajuns chiar la propunerea de um, um, sancționare prin amendă a Irlandei, asta în 2005, asta ca, ca un fel de context. Noi știam că există o problemă referitoare la extracția de turbă care data încă de la începutul anilor 90. În acel moment, singurul instrument juridic pe care îl aveam la dispoziție pentru rezolvarea acestei probleme era directiva privind um, impactul, evaluarea impactului asupra mediului care solicita o, o astfel de evaluare înainte de desfășurarea proiectelor de extracție de turbe. Deci chiar că Chiar înainte de 1990 mm, am uh, identificat astfel de probleme care existau în legislația irlandeză care um, menționau doar um, um, astfel de evaluări care trebuiau să se facă doar în cazul unor suprafețe foarte mari. Noi am uh, contestat aceste reglementări și am obținut o decizie din partea uh, curții în 99 care Uh, stipula că um, reglementările nu erau eficiente în ceea ce privește obiectivul directivei uh, privind evaluarea impactului asupra mediului. Deci nu este corect să se spună că n-am făcut nimic noi cei de la Comisie. Chiar din anii 90 am făcut uh, o evaluare, o examinare a locurilor respredente, inclusiv unul care a fost menționat în prezentare. Apoi, după ce am obținut decizia curții, am urmat următoarea procedură pe care poate să o fac. Um, în comisie și anume am uh, făcut presiune asupra autorităților să ne demonstreze că au schimbat reglementările astfel încât să fie în conformitate cu uh, directiva și asta să, pe um, noi trebuie să spunem că ne-am concentrat pe reglementările în sine, nu pe aplicarea lor. Um, am verificat corectitudinea acestora, după aceea aplicarea este altceva. Atunci când autoritățile irlandeze nu au adoptat uh, legislația corespunzătoare, noi am uh, înaintat din nou cazul um, Curții de Justiție și um, am um, avut și măsuri de um, sancțiune, era vorba de 20.000 de euro um, sancțiuni pe zi. Am făcut așadar pașii necesari, astfel încât. Um, um dar atunci când um, autoritățile ne-au putut demonstra că erau conforme cu um, decizia instanței, atunci noi nu mai putut să facem acest lucru și acest lucru a fost uh, dovedit. Uh, noi, noi am închis dosarul în 2005, așadar, din păcate și uh, aici trebuie să Um, fiu de acord cu prezentarea petiționarului. Din păcate, așadar, aceste reguli uh, um, nu au fost aplicate în practică și um, uh, petiționarul are dreptate când spune că nu s-a făcut nicio evaluare asupra impactului asupra mediului în ceea ce privește extracția de turba, lucru care ne-a fost adus în aminte de când uh, am deschis cazul, am primit informații relevante um, din partea acestui petiționar și de la o plângere conexă și uh, pe baza acestora am redeschis, de fapt am deschis un nou caz în ianuarie anul acesta și am atras atenția asupra unei întregi serii de um, eșecuri sistemice de neconformități. Noi considerăm că este vorba aici de o problemă foarte gravă de neaplicare a legislației comunitare. A fost vorba de o politică intenționată aceea de a nu se aplica uh, legislația comunitară, lucru care nu este negat de autoritățile irlandeze. Acum, care a fost reacția noastră uh, la uh, acțiunea um, um, juridică care a fost lansată în ianuarie? În primul rând, perspectiva noastră asupra zonelor uh, um, care sunt cele mai sensibile, cele ale turborilor înalte, cele Uh, incluse în uh, cei 1 um, la 5%. autoritățile irlandeze au spus că acestea vor fi incluse în cadrul uh, prevederilor de protecție și asta până la sfârșitul anului. Petiționarul a menționat că mm, tăierea mm, turbei continua, noi am accelerat procedura, am trimis avertismentul uh, final uh, și um, am luat această, mm, am trimis această comunicare și le-am um, comunicat că se vor lua măsurile de care, pe care le-a menționat uh, comisarul. Și atunci replica lor a fost că de fapt toate tăierile um, au fost stopate în aceste zone de turbărie înalte, iar acum um, autoritățile um, uh, irlandeze sunt, s-au angajat să um, implementeze aceste prevederi Um, și să oprească aceste extracții în zonele esențiale. Noi am redeschis uh, discuția despre cum se poate um, implementa legislația în ceea ce privește uh, terenurile cu turbă în general și le-am cerut să ne furnizeze o strategie, un plan prin care să se um, Um, rezolve aceste probleme. Noi vom continua cu procedura juridică dacă este necesar și aici vreau să mulțumesc uh, pentru um, uh, dovezile științifice pe care ne le-a prezentat petiționarul și care au avut. Um, mulțumesc acum cuvântul colegei uh, doamna Augen. Mulțumesc, doamne, mult, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc uh, și petiționarilor pentru că ne-au prezentat acest caz. Cred că e unul uh, dintre cele mai uh, grave pe care le-am văzut în ultima vreme. Se pare că de obicei autoritățile dau răspunsuri și promit una sau alta, dar în realitate nu se întâmplă nimic și se pare că nici nu se tem de ceva. Se pare că pur și simplu continuă. E vorba de un caz care durează de mult și uh, Um, noi am făcut și noi uh, ce ne-a stat în putere, lucruri prezentate de comisie. Avem uh, um, sentimentul că Europa e undeva pe lună, iar ceea ce se întâmplă în Irlanda nu are nicio, niciun efect asupra celorlalți, nu deranjează pe nimeni. Mulțumesc așadar că ne-ați prezentat acest caz, dar aș vrea să vă întreb care este răspunsul acum când ați pus această problemă în Irlanda, autorităților de acolo. Bănuiesc că s-a declanșat o dezbatere și în uh, Parlamentul uh, irlandez. Bănuiesc că nu e mult mai rău decât cel uh, danez, că în, și în Parlamentul danez trebuie să vă spun că mereu se discută astfel de cazuri. Ați încercat să, în, să înaintați cazul instanțelor din Irlanda, pentru că de obicei uh, trebuie să, fie folosite și posibilitățile naționale, pentru că e vorba de o încălcare a legii. Iar uh, din partea comisiei, din câte înțeleg eu, uh, ați avut contacte destul de puternice, dar nu s-a întâmplat nimic, iar așa cum a spus și, pe, și petiționarul, există, vreau să vă întreb și eu, dacă, dacă există posibilități de luare de măsuri, atunci acest lucru ar, trebui să facă în acest moment, ar trebui să fie oprit acest lucru cât mai curând. Avem și alte um, Uh, modalități de mm, susținere a fermierilor cu insecticide, eu mai știu, și cu îngrășăminte și așa mai departe. Trebuie să ne gândim cum să facem uh, acest lucru uh, dinainte, mai degrabă decât să avem parte de efecte negative de o parte și de cealaltă. Aș fi curioasă să aflu așadar mai multe informații din partea petiționarilor dar și din partea comisiei aș vrea să văd și în um, um, răspunsul dumneavoastră scris. Se pare că, într-adevăr, nu a avut niciun impact. Măsurile luate nu au avut niciun impact. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să spun că uh, trebuie să facem diferența între zonele protejate și cele care nu sunt protejate. Și uh, sunt de acord cu Liam Cashman când spunea că în afara zonelor protejate um, pe care le prevede um, um, legislația și că ar trebui să se aplice acolo impactul asupra mediului, um, celelalte neînrăplătește. Dar acum legislația este mult mai strictă în ceea ce privește evaluarea impactului de mediu, iar în acest context aș fi în mare parte de acord cu ce a spus uh, el, că despre zonele um, protejate aici, chestiunea e diferită. Um, aș vrea să dau o perspectivă mai clară, mai clară decât cea prezentată de petiționar și un context. În primul rând, E important să spunem că autoritățile um, irlandeze au spus că tăierea uh, turbei în aceste turbării înalte și în zonele protejate trebuie să înceteze și oricine taie în continuare turbă încalcă legea. Este important de știu că aceste turbării sunt uh, proprietatea unor persoane private, nu ale unor corporații, ale unor companii, ci ale unor persoane private ai căror um, Uh, predecesori, bunici, uh, străbunici și așa mai departe, asta au făcut. Uh, din asta și-au câștigat existența. Așa solicităm să li se acorde niște drepturi acestor oameni. Ceea ce încearcă să facă autoritățile acum este să um, um, elaboreze un pachet fie de compensare gradual, un fel de subvenții anuale sau să li se dea, um, eu știu, bani pentru combustibil sau să le dea drepturi asupra exploatării altor turbării care nu sunt protejate date. Și trebuie să vă spun că de curând când m-am întors la Strasburg am fost la Athlon, în mijlocul, uh, în, în centrul Irlandei și am discutat cu câțiva um, recoltatori de turbă și trebuie să vă spun că am vorbit uh, personal cu un om care are uh, 17 acri de uh, zonă de turbărie foarte bună Uh, care se află într-o zonă protejată și pe care nu poate exploata. Și v-am spus, le dau uh, cât vor ei din asta, dar eu vreau jumătate de acru pe care eu să pot, uh, eu să pot tăia turba și copiii mei la fel și descendenții noștri. Deci este important să vedem contextul acestei povești. Eu n-am putut să-l consolez în niciun fel pe acel om. Ceea ce încercăm să facem noi acum este să elaborăm un pachet de um, compensații, dar o problemă pe care care ne confruntăm este că um, o propunere a fost de o compensare de um, 1000 de um, euro pe an pe timp de 15 ani, pe când uh, banii pe care ar putea să-i obțină să ar fi în jurul sumei de 250 de euro. Uh, așadar, cer um, autorităților, cer um, Comisiei să acorde drepturi acestor persoane și Um, un alt lucru um, în referire cu, um, la, care face referire la raportul pe care urmează să-l discutăm, cel al doamnei uh, vă le întreb și care se referă la drepturile cetățenilor. Țin să spun că există mii de locuitori al Irlandei, de cetățeni care au dreptul, dreptul de a tăia uh, turba, așadar ce vreau să încerc să spun e că nu ar trebui să fie vorba de un conflict aici, ar trebui să fie vorba de cooperare și cred că se poate rezolva o mare parte a acestei probleme și cred că într-adevăr o vizită în Irlanda ar trebui uh, ar fi foarte utile, dar pe lângă vizitarea locurilor respective trebuie să existe și discuții relații cu uh, familii care de mm, um, mii de ani, de zeci de ani taie astfel de turba asta fac și trebuie să vă dați seama că există un, un sentiment de uh, resentiment, de uh, furie, sunt zeci uh, uh de oameni care semnează petiții uh, în acest sens pentru că au o poziție foarte clară asupra acestui subiect care ține de patrimoniul lor, de cultura lor. Așa că eu vă spun în felul următor. Da, avem chestiuni foarte serioase acolo, sunt probleme foarte grave și sunt de acord cu petiționarii asupra acest lucru, dar mai există vorba, pe de altă parte, de mii de mm, cetățeni care au drepturile lor și trebuie să găsim o soluție um, care uh, să fie luată prin cooperare, nu prin confruntare, prin conflict și cred că în acest sens Comisia ar trebui să țină cont de acest lucru, iar data viitoare, mm, la punctul următor, când vorbim de drepturile cetă cetățenilor, nu trebuie să uităm că și aceasta este o situație în care cetățenii au drepturile și noi, uh, la nivel european, suntem aici pentru a găsi soluții. Doamna Gelden. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Eu um, reprezint um, cetățenii din uh, Irlanda și sunt uh, de acord cu ce s-a spus înainte și, într-adevăr, este vorba de o problemă foarte delicată în Irlanda, sa care s-a transformat într-o chestiune politică foarte uh, importantă, iar uh, actorul guvern încearcă um, din răsputeri să rezolve această chestiune care, de fapt, a fost ignorată din uh, 97, iar acum, practic, a fost ignorat uh, ca și cum ar fi... Um, um, ar fi dispărut de la sine, dar acum se fac eforturi mari și așa cum spus că există aici un element uh, emoțional aici, uh, pentru că oamenii sunt atașați de această activitate. Uh, Um, însă trebuie să vedem lucrurile în ansamblu, pentru că vedem aici care sunt uh, efectele negative. Cred că avem nevoie de un angajament din partea Comisiei, pentru că se dovedește a fi o problemă foarte greu de rezolvat la nivelul negocierilor și cred că din acest punct de vedere ar fi foarte util ca anul viitor când se face, uh, când se vor face, să se facă niște inspecții din partea Comisiei. Uh, Uh, trebuie așadar să vedem uh, imaginea de ansamblu, nu doar uh, zonele protejate și aș vrea să solicit Comisiei să răspundă solicitărilor petiționarilor. Domnule Iar. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Ce mă supără pe mine puțin este faptul că uneori și statele membre au două haine pentru că și statele membre doar au participat activ la elaborarea legislației. Deci, legislația nu vine ca surpriză. Bun, deci participi la elaborarea legislației și te duci acasă și pe urmă uiți ce s-a decis la Bruxelles. Și bineînțeles, Sigur, atunci când intervii asupra drepturilor de proprietate și când această intervenție înseamnă de fapt o naționalizare, lucrurile trebuie să-și găsească o compensare, în însă ta, acum cu degetul doar asupra Bruselului nu mi se pare justificat. Și am spus deja acest lucru și colegilor irlandezi. Problema principală este că s-a uh, uh, făcut abstracție de această problemă ani de zile, în speranța că poate Bunul Dumnezeu se va ocupa de această chestiune. Însă problema nu a dispărut, ci din potrivă s-a amplificat și evident că în siturile Natura 2000 nu se poate exploata turba, s-a știut asta foarte bine de ani de zile și acum se încearcă cumva o, o revoltă a proprietarilor împotriva uh, Europei, ceea ce nu e în regulă. Eu înțeleg și pe acești uh, proprietari, însă pe de altă parte există și legislația europeană și lucrurile trebuie cumva puse cap la cap. Însă așa cum am spus și ieri, mă deranjează uneori și statele membre care pe de o parte decid ceva, se duc pe urmă acasă și pe urmă uită ce au decis la Bruxelles. Este un joc care nu poate funcționa pentru că la urma urmei se distruge astfel uh, proiectul nostru european, pentru că siturile Natura 2000 sunt zone protejate dintr-un anume motiv și de ce e întrebarea mea adresată petiționarilor. Eu uh, propun să lăsăm deschisă petiția, să intrăm într-un dialog intens și cu guvernul uh, irlandez. De asemenea și în ceea ce privește reglementări vis-a-vis -vis de uh, despăgubiri Întrebarea mea adresată petiționarilor, credeți că s-a îmbunătățit totuși cât de cât ceva în aceste zone protejate? Yes. Petitioner may ask, may answer. Petiționarii, dacă doresc să răspundă. Mulțumesc pentru întrebări. O să mă refer la fiecare pe rând și o să încep cu un de ordin general care acoperă toate întrebările. Este important să subliniem că discuția s-a axat pe zonele protejate, site-urile Natura 2000, dar trebuie să înțelegem că există și zone nedesemnate și uh, astfel de turbării care nu sunt reglementate și chiar uh, cei care lucrează acolo se simt victimizați, fiindcă ei înțeleg că se abordează Natura 2000, în timp ce marile companii uh, pot să exploateze în continuare turba. Deci, sigur, trebuie să ne axăm pe Natura 2000, dar și pe companiile mari, pe marile corporații. În ceea ce privește chestiunile specifice, domnul Cashman, uh, a spus că am prezentat ceva incorrect și Comisia a acționat în ultimii 20 de ani. Ce am spus eu, cei 20 de ani, erau 19 ani de la Directiva Habitate din 92 până acum și m-am, referea, m-am referit la site-urile Natura 2000. Comisia n-a făcut nimic până în ianuarie 2011. Și acțiunea juridică menționată de domnul Cashman era directiva respectivă. Am apreciat uh, activitatea pentru site-urile Natura 2000. Domnul Cashman spune că cu această acțiune juridică uh, site-urile au fost, uh, sau cazul a fost închis, dar și apoi redeschis, dar nu a fost redeschis același caz, ci un alt caz referitor la Natura 2000. Deci nu avem acoperire locală în ceea ce privește protecția naturii în Irlanda. Domnul Cashman cred că este de acord. În ceea ce privește cele spuse de doamna Ocan, salutăm faptul că ați recunoscut că este unul dintre cele mai grave cazuri pe care le-ați văzut de o vreme încoace Este o mare concurență între cazuri, spune doamna Aucan din sală. Și întrebarea a fost uh, ce am făcut la nivel național, dacă am acționat. Da, am încercat să acționăm în Irlanda în 2002. Una dintre problemele în Irlanda pentru ONG-uri este accesul la justiție. E tipic să existe costuri de sute de mii pentru astfel de cazuri în justiție în Irlanda și avocații ne-au spus că nu o să ajungem nicăieri și um, ne temeam să nu cumva să ajungem la faliment, fiindcă multe ONG-uri de mediu funcționează și pe bază de voluntariat. Eu și cu David suntem, de exemplu, voluntari la Friends of the Irish Environment. Doamna Arcan s-a referit la moștenirea în aceste domenii și practicile tradiționale Uh, patrimoniul național irlandez aparține irlandezilor care poate nici nu s-au născut, nu unui număr mic de oameni care au tradiția să cultive turbă. E nevoie de o soluție care să dea rezultate, nu avem una deocamdată și este foarte clar că se va ajunge la un conflict în primăvară. Și ultima întrebare din partea deputatului Childers. Salutăm această observație. Apoi, domnul Iar, ați întrebat dacă am observat îmbunătățiri la site-urile Natura 2000? Nu. Răspunsul e nu. s-a oprit tăierea turbei, într-adevăr în iunie, dar oricum atunci se oprește în mod natural acel proces. Uh, chestiunea este ce o să se întâmple în primăvara anului viitor, când începe intens din nou activitatea. Doamna președinte, cazul rămâne deschis, trebuie să răspundem la niște chestiuni. Să nu uităm că la 12 și jumătate interpreții vor trebui să părăsească sala și sugerez, dacă e posibil, să schimbăm un pic ordinea punctelor de pe agenda și să trecem la chestiunea 23 și discuția privind raportul doamnei Vălean să fie abordată fără traducători. Și să vorbim în limba engleză. Sunteți de acord? Bun, deci trecem la punctul 23, unde ni se va prezenta acest caz. Avem petiționari în sală.